Yes, <coughs> colleague, you're absolutely right. It's the one who are in time that should be rewarded. So good morning to you all. Bună dimineața tuturor, dragi colegi. The second half of the day of Bine ați venit la a doua jumătate de zi în care se reunește comisia noastră. Dacă nu există obiecții legate de ordinea de zi, aceasta este adoptată. Ea conține două puncte importante. În primul rând, raportul celor doi raportori și apoi o audiere a reprezentanților Comisiei Europene, membri ai grupului de experți ai autorităților de omologare de tip și în cadrul Comitetului Tehnic pentru Autovehicule. În ceea ce privește raportul, știți că mandatul nostru ne cere prezentarea unui raport intermediar și cred că știți că împreună cu coordonatorii am uh, decis să redactăm acest raport uh, care să aibă un caracter doar tehnic și dau cuvântul acum raportorului. Mulțumesc, stimată prezidentă. Cred că deja peste peste jumătate de an Parlamentul a hotărât să creeze această comisie de anchetă tocmai pentru a ancheta acuzațiile de încălcare sau de proastă gestionare în aplicarea dreptului Uniunii Europene în ceea ce privește măsurarea emisiilor în sectorul uh, automobilistic. Știți uh, cu toții dumneavoastră, în conformitate cu mandatul nostru, investigațiile noastre trebuie să se concentreze pe îndeplinirea obligațiilor uh, stabilite în regulamentul cu privire la omologarea mm, automobilelor, regulamentul 715 din 2007. În plus, trebuie să compilăm și să examinăm informații pentru a stabili dacă Comisia și statele membre aveau probe um, legate de utilizarea unor mecanisme de manipulare și de asemenea să compilăm și să analizăm informații cu privire la aplicarea de către statele membre a directivei 2007 per 46. Până acum am putut să ne întâlnim cu reprezentanții ai industriei, cu ingineri, cu agenții de mediu și cu anumiți reprezentanți ai Comisiei Europene. În septembrie mă bucur să aflu că o să putem să ne întâlnim cu un comisar și cu foști comisari care să-și apere activitatea și apoi uh, trebuie să mai subliniez că este păcat că comisarul Verhoeven nu vrea să apară în fața acestei comisii, dar cred că trebuie să recunoaștem um, și să mulțumim pentru activitatea președintei noastre, care a insistat în acest sens. Nu s-a putut, din păcate, însă trebuie să recunoaștem eforturile noi. Raportul acesta provizoriu, interimar, pe care îl um, Uh, prezentăm acum, în acesta am hotărât să nu venim cu nicio concluzie politică, pentru că acesta este caracterul unui raport interimar, pentru că am considerat în plus că deocamdată este prematur, e mult prea devreme să facem o evaluare clară, corectă asupra ceea ce s-a întâmplat și să ne pronunțăm cu privire la adevăr. Rămân la dispoziția colegilor uh, mei care poate au comentarii și am să-i dau cuvântul coraportorului meu, dar nu îl văd în sală. Mulțumesc frumos! Thank you very much, Mr. Gerbrandi. Vă mulțumesc, domnule Gerbrandi. Doriți să las cuvântul acum sau la sfârșit? La sfârșit. Atunci o să dau în primul rând cuvântul uh, raportorului de numără doamna Levoda Lumbonfo. Merci. Bien... Mulțumesc. Bineînțeles, grupul uh, socialist-democrat sprijină acest uh, raport, care, da, este doar un uh, raport provizoriu, interimar, e important. Însă să um, prezentăm deja audierile pe care le-am avut până acum, care ne arată că a fost pe bună dreptate înființată această comisie. Deocamdată nu am observații deosebite pentru că oricum, asta vreau să fac acest raport uh, interimar și aștept cu nerăbdare să lucrez cu cei doi raportori pe marginea raportului final și rămân la dispoziția lor. Cu uh, Mr. Henkel, please. Mulțumesc, domnul Henkel. Ja, ich möchte, I would like to thank first of all. Aș dori să mulțumesc în primul rând raportorilor pentru acest uh, raport intermediar excelent. Am doar uh, observații cu caracter general. Pe de-o parte, amestecăm problema dispozitivelor, dispozitivelor de invalidare și uh, cu, cu problema te- măsurării emisiilor în condiții reale de condus, chiar și în această comisie. În al doilea rând, am observat că unii dintre martori invitați uh, au, uh, făcut, au transmis, de fapt, prin intervențiile lor un mesaj ideologic și, în al doilea rând, și apoi nu mi se pare că ar exista dovezi care să ne demonstreze că tehnologia diesel nu ar putea respecta obligațiile pe care ni le dorim noi. Mulțumesc, domnule Henkel, domnul Schiliotis. Îl văzusem de dimineață. Domnul Aicaut. Cred că e pe hol, vorbește la telefon. Din punctul nostru de vedere și noi am dorit să mulțumim celor doi coraportori aș, și aș avea o singură remarcă. Cred că trebuie să fim puțin mai uh, critici uh, față de cooperarea serviciilor Comisiei Europene sau a Uh, angajaților GRC, uh, Centrul Comun de Cercetare, din punctul de vedere al furnizării informațiilor uh, cerute. Am văzut că nu există o deschidere suficient de mare din partea Comisiei față de transmiterea acestor informații și cred că Comisia noastră trebuie să adopte o poziție mult mai dură. În rest, concluziile va trebui să le tragem în varianta finală a raportului. Este bine că înregistrăm progrese, însă sper că în a doua jumătate acestui an vom face progrese și mai rapide și sper că și uh, Comisia va înțelege că dacă ascunde lucruri, acest lucru va fi în uh, dezavantajul său. Vă mulțumesc, domnul Schiliotis. Bună dimineața tuturor! Grupul nostru politic a considerat că acest raport intermediar ar trebui să fie folosit pentru evaluarea evaluare inițială Trebuie să îi identificăm pe cei responsabili pentru acest scandal. Înțeleg că majoritatea factorilor de decizie politici, majoritatea grupurilor politice consideră că acest raport trebuie să rămână unul tehnic. Cu toate acestea, s-au strecurat câteva observații politice și în raportul intermediar. Se spune că încă nu am găsit niciun fel de dovezi și așa mai departe. Dacă dorim să avem un raport pur tehnic, atunci ar trebui să renunțăm la asemenea evaluări și cred că ar trebui să uh, reformulăm uh, punctul G. Deci, alineatul G, din punctul nostru de vedere, ar trebui să fie uh, modificat. Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnul, domnului Gerbrandi, care sunt sigur că se va referi și la alineatul G. Vă rog, domnule Gerbrandi. Vă mulțumesc, Doamna președinte, aș dori să uh, mulțumesc în primul rând cu raportorului Pablo Zalba, de asemenea secretariatului Comisiei și coordonatorilor pentru modul excelent în care am uh, cooperat pentru a re- uh, redacta și a ajunge la acest raport intermediar. Așa cum am menționat deja Pablo Zalba, este un raport procedural În legătură cu punctul G, mie mi se pare că și acesta are o natură procedurală. Comisia noastră este o comisie de anchetă care trebuie să tragă niște concluzii la sfârșit și mi se pare foarte prematur ca după câteva audieri să uh, ajungem la concluzii uh, la jumătatea termenului, la jumătatea mandatului comisiei noastre. Acestea fiind spusă, Aș dori să profit de această ocazie pentru a exprima și eu câteva critici, care se referă în primul rând la Comisia Europeană. Dacă citiți um, expunerea de motive, vedeți că deja uh, pe data de 7 aprilie, 14 aprilie, coordonatorii au aprobat cererea mai multor documente pe care nu le-am primit până acum. 6 uh, aprilie este deja cu șase săptămâni în, uh, cu multe săptămâni în urmă. Și trebuie să înțelegem că mandatul acestei uh, comisii a fost stabilit pe o perioadă de do- 12 uh, luni, deci să aștepți două luni pentru un document este o perioadă foarte lungă de timp și trebuie să vă spun că în Parlamentul țărilor de jos, nu se demarează o audiere până când nu sunt primite toate documentele uh, cerute. Datorită regulamentului de funcționare a Parlament, uh, Parlamentului European, suntem forțați să începem audiere fără să fi primit toate documentele uh, pe care le-am cerut din partea Comisiei Europene. Mi se pare o situație inacceptabilă și eu sunt convins că Comisia ar trebui să-și accelereze eforturile de, cooper- de cooperare cu Comisia noastră. Dacă cerem un document, mai multe documente, nu mă aștept să le primim în 24 de ore, dar uh, două luni este o perioadă foarte lungă de timp. Deci aș dori să lansez un apel puternic către Comisia Europeană să dea dovadă de de multă cooperare. Și aș putea să vă mai dau un exemplu. Um, săptămâna trecută am văzut acest lucru în uh, țările de jos. Biroul Parlament, Parlamentului din Haga a avut inițiativa organizării unei conferințe de presă în țările de jos. Este un eveniment care se organizează în mod uh, regulat. La fiecare săptămână cineva din partea Parlamentului, din partea Comisiei, uh, organizează o conferință de presă cu, uh, cu jurnaliștii din Olanda. Și este întotdeauna o inițiativă comună a Parlamentului uh, olandez și a Comisiei Europene. Săptămâna trecută Comisia a renunțat la, nu mai dorit să, să colaboreze, să participe la acest eveniment, și aș dori să profit din nou de această ocazie pentru a cere Comisiei Europene să coopereze mai bine cu noi și să, ne, și să transmită documentele cerute de Parlamentul European. Este un lucru valabil și pentru documentele uh, pe care le putem citi doar într-o cameră separată. Cam atât din partea mea. Acum aș dori să vă mulțumesc din nou pentru cooperarea excelentă pe care o avem aici în Comisia EMIS. Sper că vom putea trece cât mai repede la activitatea reală și să depășim faza raportului intermediar. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc celor uh, doi coraportori, mulțumesc uh, coordonatorilor și raportorilor din umbră pentru colaborarea foarte bună de până acum și în ceea ce privește comentariile privind documentele, Va trebui să discutăm acest subiect în continuare cu ocazia reuniunii coordonatorilor, însă cred că am transmis acest mesaj Comisiei Europene. Comisia Europeană cred că înțelege că gradul de frustrare în Comisia noastră este uh, tot mai mare din punctul de vedere al cooperării pe care avem cu Comisia Europeană. Termenul limită de, de, de depunere a amendamentelor la acest raport sper că va fi doar unul, este 21, este mâine la ora 18. Pe data de 30 uh, iulie urmează să votăm acest raport la ora 9 dimineața și votul din plenară este prevăzut pentru luna septembrie acestui an. Și dacă nu există alte comentarii, putem trece la audierea noastră care are un caracter puțin special. Uh, alături de noi sunt uh, patru reprezentanți ai Comisiei. Unul dintre acestea este la pensie. Alături de mine este domnul Venor Gozico, director la politici industriale și analize economice din iunie în 2016, uh, apoi do- doamna Ioana Sikovska, șeful Unității pentru auto, uh, Autoturisme din uh, iunie 2015 și uh, domnul Filip Șon, care a fost șef la Unitatea pentru Autoturisme de la DigiGrow de la, din 2008 până în 2015 și domnul Ryan Schulte uh, Braux, care a condus aceeași unitate până în anul 2007, până la sfârșitul anului 2007. Am precizat și aceste date care sunt uh, utile pentru membrii comisiei noastre care doresc să adreseze întrebări relevante pentru o anumită perioadă de timp. Această audiere uh, nu va putea să dureze mai mult de, de 3 ore. Domnul uh, Cozigo de la DigiGrow ne va explica uh, cum funcționează Comitetul Tehnic Vehicule cu Motor conform regulilor comitologiei. Acest comitet tehnic este un uh, comitet de reglementare care furnizează un aviz care nu poate fi ignorat de comisie în momentul în care propune un sur de reglementare. Ne veți explica um, care a fost abordarea grupului de lucru privind emisiile în condițiile reale de, de condus și care este relația cu grupul de experți din autoritățile de omologare de, de tip. Acestea sunt câteva din subiectele pe care le veți uh, aborda. Aveți 20 de minute pentru rămăcile introductive. După cum am spus deja, avem la dispoziție 3 ore. Nu va trebui să le puizăm, însă uh, avem nevoie de timp și pentru întrebări și uh, după intervenția inițială vom da cuvântul raportorilor, reprezentanților grupurilor politice, după care vom avea runde de întrebări și răspunsuri um, câte 3 minute. Și, dragi colegi, dacă este posibil, vă rog să adresați întreb- întrebările uneia din, cele, din cei patru reprezentați. Și, domnule Cozigu, vă dau acum cuvântul pentru maxim 20 de minute. Sure. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc, stimați deputați, domnilor și domnilor, vă mulțumesc în primul rând pentru că ne-ați invitat pe toți patru la această audiere. Astăzi, după cum uh, a sugerat și doamna președinte, voi vorbi despre cele două uh, foruri consultative care se ocupă de implementarea legislației Uniunii Europene în ceea ce privește omologarea de tip pentru vehiculele cu motor. Uh, aceste două foruri au două organizări diferite și obiective diferite. În primul rând o să clarific uh, sarcinile, componența și uh, felul de acțiune a Comitetului uh, Tehnic pentru vehiculele cu motor, TCMV. Apoi voi mai explica și cum s-a introdus procedura uh, Real Driving Emission, RDE, și testul acesta de emisii în uh, situație reală și uh, voi face referire și la grupul de autorități, la um, grupul de experți pentru omologarea de tip TAEG și o să vorbesc și despre diferențele față de TCMV în ceea ce privește funcționarea. Acum voi începe cu TCMV-ul care operează în așa numitul um, în cadrul comitologiei și a setului de reguli existente. Tratatul determină că responsabilitatea primară pentru implementarea legislației este la statele membre, totuși condiții uniforme pentru implementare sunt necesare și un uh, act legal al Uniunii Europene poate să ofere, confere puteri de implementare și comisiei. Comisia, pentru a pune în aplicare aceasta, uh, această putere pe care o conferă colegislatorii, trebuie să dezvolte măsuri de implementare în consultare cu un comitet în care toate statele membre sunt reprezentate. În, ca regulă generală, experții care reprezintă statele membre în comisii uh, sunt autorizați de către administrație, în conformitate cu regulile naționale, pentru ca să-și exprime poziția țărilor pe fiecare punct de pe agenda. Iar uh, coordonarea internă între pozițiile dintre diferitele foruri se face la nivel național. Cu alte cuvinte, acesta este un proces prin care statele membre controlează procesul uh, și cu puterile de legislație secundare ale Comisiei atunci când uh, se implementează legislație comunitară. Există mai multe proceduri posibile, iar alegerea este făcută de către colegislator de Parlament și de Consiliu și fiecare act de codecizie trebuie să țină cont de natura puterilor de implementare care sunt uh, transferate. În funcție de diferitele proceduri specificate în uh, actul de codecizie, opiniile acestora uh, sunt obligatorii sau avizele lor pentru comisie la diferite niveluri. Legislația privind uh, emisia, emisiile vehiculelor a fost adoptată în 2007 și procedura de comitologie este cea care se aplică și în cadrul verificărilor în timp ce tratatul de la Lisabona include modificări în ceea ce privește comitologia, dar și distinția dintre acte de delegate și actele de implementare care au intrat în, în vigoare 1 ianuarie 2009, acestea nu se aplică complet la legislația totală de omangalancare de tip. O propunere de codecizie pentru a lisaboniza legislația este în momentul de față examinată de către Parlament și de Consiliu. TCMV-ul este așadar creat ca un comitet de reglementare în cadrul comitologiei. Ca atare, el este format din reprezentanți din toate statele membre și este prezidat de către comisie. TCMV-ul oferă un aviz în ceea ce privește măsurile de implementare care sunt propuse de comisie și face acest lucru pe baza unui vot pe majoritate calificată. Pentru procedura de reglementare cu uh, supraveghere și control care se aplică în acest caz, avizul pozitiv al comitetului este necesar pentru ca comisia să poată adopta măsurile de implementare. Aceste măsuri de implementare sunt de asemenea supuse controlului Parlamentului European și a Consiliului. Având în vedere acestea, aș vrea să mă concentrez acum pe uh, pachetul RDE și pe felul în care a fost el tratat de către TCMV. Dezvoltarea unor proceduri robuste pentru testarea emisiilor vehiculelor în condiții reale de condus asta bazat pe rezultatele unor studii care au fost mandatate de comisie către GRș. Um, activitatea inițială tehnică a fost um, conferită așa numitului RDE-LDV, un grup de lucru pe, cu privire la emisii, și la subgrupele lui care au fost create tot de comisie pentru ca să ofere o expertivă tehnică și consultanță. Obiectivul a fost să avem o nouă procedură de testare RDE în septembrie 2017, așa cum a promis Comisia în 2012 în comunicarea CARS 2020. Pe 1 aprilie 2014, Comisia a prezentat uh, membrilor propunerea sa, care a fost mandatată pentru uh, ca să pună în aplicare legislația Euro 5, Euro 6, care uh, intra în vigoare prin regulamentul 715-2007. Comisia a prezentat o foaie de parcurs care a prezentat să separ, o propunere de separare a legislației RDE în patru acte de reglementare separate, pentru că nu puteau avansa toate în același ritm. Foaia de parcurs propusă de comisie a fost fezabilă uh, dintr-un punct de, din punct de vedere tehnic și administrativ și a fost susținută și de statele membre în TCMV. Însă fiecare din propunerile de regulament uh, au trebuit să fie acceptate de către statele membre în majoritate uh, calificată. Discuțiile în domeniul RDE au fost incluse apoi în agenda fiecărei reuniuni TCMV în perioada dintre aprilie 2014 și mai 2015. În total au avut loc cam 10 reuniuni având în vedere faptul că dezvoltarea procedurii de testare pentru monitorizarea emisiilor NOx în condiții reale de condus a fost considerată mai urgentă, a fost inclusă în proiectul primului act RDE. Proiectul de regulament uh, era foarte delicat, fiind dat că trebuia să țină cont, pe de o parte, de o implementare corectă legală a limitelor de emisii în condiții normale de utilizare specificate de regulamentul Euro 5.6, și de îngrijorările grave cu privire la calitatea aerului care erau uh, se refereau la uh, dioxidul de uh, azot și la concentrațiile acestora și pe de altă parte trebuie să țină și cont de competitivitate. Până la sfârșitul lui 2014, TCMV-ul și-a exprimat susținerea generală pentru procedura de testare RDE, adică, de fapt, față de conținutul primului proiect de regulament RDE însă un număr de elemente au mai fost în continuare puse la îndoială de către statele membre și au trebuit să fie redefinite parțial. Discuțiile după noiembrie 2014 s-au concentrat pe indicațiile din considerentele uh, exprimate de comisie ca intenții viitoare pentru al doilea act RDE. Cele mai importante chestiuni erau condițiile de uh, complementaritate dinamică și uh, și în același timp faptul că nu trebuiau depășite anumite praguri de noxe uh, care au fost stabilite în testarea RDE. Um, limitele de emisii care nu trebuie să fie depășite se uh, obțin printr-o ecuație uh, care ține cont și de factorii de conformitate. După ce s-a terminat această procedură de consultare, proiectul de regulament a inclus rezultatele consultării în uh, reuniunea din 24, martie 2015 și așteaptă uh, avizul TCMV-ului. Însă, la reuniunea aceasta, o um, rundă informală din partea statelor membre de discuție a arătat că nu era o majoritate calificată pentru această propunere a Comisiei. Foarte puțin înainte de reuniunea TCMV, Germania a înaintat o propunere de compromis care nu conținea date țintă pentru introducerea factorilor de conformitate și sugera să fie introduși în două etape printr-un considerent. Însă, având în vedere faptul că s-a înaintat atât de scurt timp înainte, nu s-a putut accepta această poziție și statele membre nu au putut să-și prezinte poziția finală. Din acest motiv, avizul TCMV uh, pe primul proiect a fost votat uh, pe 19 mai 2015 de majoritatea statelor membre prezente pe primul RDE. Imediat după primul act de reglementare RDE, Comisia a înaintat o propunere pentru al doilea act de reglementare RDE, care a fost adoptat de către TCMV pe 28 octombrie 2015. Regulamentul uh, propunerea de regulament s-a dezvoltat pe baza unor uh, incertitudini uh, în sistemul PMS și uh, pe baza unor date uh, existente în domeniul acestui sistem de măsurare al emisiilor portabile. Iar uh, pentru a, pentru a putea face testul este nevoie de factori de conformitate care trebuie să fie mai preciși, pentru că acești factori definesc nivelul maxim posibil de emisii în toate condițiile diferite de testare, de exemplu și când se urcă o pantă foarte abruptă. Așa că sunt mai ridicate, de fapt, limitele acestea în regulamentul Euro 5.6, care definesc um, emisiile medii care trebuie să fie uh, emise. Al doilea act de reglementare RDE introduce o obligație pentru producătorii de mașini să declare uh, strategia lor de reducere a emisiilor. Propunerea inițială a Comisiei a fost foarte ambițioasă și propunea factori de conformitate la scara de jos a uh, marjei identificate ceea ce se um, poate justifica din punct de vedere legal și tehnic. Iar această, uh, această propunere de regulament trebuia să fie modificată pentru a avea factori de conformitate mai ridicați, în continuare în aceeași marjă, pentru a putea obține o majoritate calificată la statele membre. Factorii de conformitate votați în final însă păstrează marjele identificate de către comisie pe baza unor analize tehnice. În momentul de față, comisia continuă să lucreze foarte intens pe cel de-al treilea și de-al patrulea act RDE, al treilea ACTRDE va fi prezentat chiar anul acesta, în timp ce cel de-al patrulea este așteptat la începutul anului 2017. Cel de-al treilea ACTRDE va defini proceduri pentru măsura, măsurarea particulelor și includerea efectului uh, de pornire la rece a motorului uh, în uh, testarea RDE. Um, pe lângă aceasta, Comisia va obliga producătorii să publice um, factorul de conformitate a fiecărui vehicol în certificatul de conformitate al mașinii. În acest fel, consumatorul va avea transparență totală în ceea ce privește performanța emisiilor. În al patrulea act de reglementare RDE, Comisia va defini regulile pentru testarea independentă RDE a vehiculelor care sunt în servici, incluzând aici și consecințele pe reglementare în cazul non-conformității. Pentru a încheia cu privire la procesul RDE, vreau să vă mai amintesc câteva. În primul rând, Noua procedură de testare RD a fost dezvoltată pe baza unor studii care au fost uh, conduse de către uh, Centrul Comun de Cercetare și uh, de către experți în așa numitul grup de lucru cu privire la emisiile în timp real. În al doilea rând, discuțiile la TCMV sunt întotdeauna analizate și de serviciile Comisiei în lumina unor date științifice și tehnice disponibile și sunt uh, întotdeauna comparate cu uh, lucrările grupului de lucru RDE-LDV. În al treilea rând, crearea de consens și abilitatea de a ajunge la compromisuri este crucială pentru a putea adopta măsurile de implementare la timp ale Comisiei, știind că statele membre au totuși în acest comitet puterea de a bloca um, propunerea. Și în al patrulea rând, uh, deci după cum spuneam în al treilea rând, este esențial, deci, pentru că Comisia trebuie să poată uh, să gestioneze procesul în momentul în care statele membre au puterea de a bloca um, procesul printr-o majoritate de calificată. În al patrulea rând, Deși um, a existat o întârziere ușoară în adoptarea primului act RDE de către Comisie, din cauza întârzierii pe votul TCMV, aceasta nu a afectat uh, calendarul prevăzut de la începutul implementării procedurii. Comisia chiar de la început a acordat foarte multă importanță um, progreselor uh, care se fac în dosar, și a tratat deciziile RDE ca o chestiune de prioritate absolută. Procedurile de testare RDE deja au început să se aplice pentru motive de monitorizare la începutul lui 2016 și se va aplica împreună cu factorii de conformitate din septembrie 2017. În final, doamnelor și domnilor, vreau să spun câte ceva despre grupul de experți cu privire la omologarea de tip TAEG acest AEG este un grup de experți compus de autorități de omologare de tip la nivel național, care operează într-un context informal și nu poate să ia decizii obligatorii față de TCMV. A fost creat în 2010 din nevoia de transparență și schimb de informații între comisie și autoritățile de omologare de tip. TAEG-ul este prezidat de comisie și oferă o platformă pentru schimb de opinii și coordonare între în autoritățile naționale de omologare de tip pentru a asigura o aplicare uniformă a legislației de omologare de tip în Uniune. Astfel, scopul TAEG-ului nu este, de fapt, luarea de decizii în sine, ci mai degrabă schimbul de informații și interpretarea regulilor. Procesele verbale ale reuniunii sunt disponibile pe site-ul Comisiei, iar chestiunile care se discută în TAEC sunt propuse de către Comisie sau de către statele membre după ce au fost discutate de obicei la reuniunile de omologare de tip cu autoritățile TAAM, unde Comisia însă nu participă. În ceea ce privește uh, activitatea TAEC-ului uh, în legătură cu emisiile, aș vrea să punctez două lucruri. În primul rând, diferența dintre uh, testele, eh, la, rezultatele la testelor de laborator și emisiile în uh, viața reală nu a fost discutat în TAEG pentru că aceasta se discută la TCMV. Introducerea unui uh, ciclu mai interesant, mai reprezentativ de testare VLTP și uh, emisiilor de, uh, în timp real sunt uh, măsuri de implementare trebuie să treacă prin procedura de comitologie. În al doilea rând, folosirea unor uh, de unor instrumente uh, pentru a putea sancționa aceste chestiuni nu a fost discutate la TAEG înainte de descoperirile cu privire la scandalul Volkswagen. Nu a fost uh, nicio, nu s-a cerut nicio formă de clarificare în ceea ce privește omologarea de tip înainte din partea Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule Gozigu. Și acum uh, trecem mai departe la întrebări și o să începem cu raportorul domnul Zalba. Muchas gracias. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Mulțumesc pentru explicații. Ieri un ziar din Marea Britanie a spus că în 2010 Comisia Europeană a avut cunoștință de faptul că anumiți producători de mașini utiliza tipul acesta de dispozitive. Pe de altă parte, Centrul Comun de Cercetare, care deja a venit în fața acestei comisii, a spus clar că un vehicul testat a arătat niște emisii de noxe extrem de înalte în tipul testelor și la temperatură scăzută. Cum uh, emisiile de oxid de azot la temperatură ce nu sunt acum reglementate, uh, se propune o strategie Um, pe care, uh, una specifică pe care o aplică uh, producătorul la temperaturi mici. Apoi, în conformitate cu articolul uh, publicat în Ziarul Britanic, în 2014, directorul DGMV a scris o scrisoare domnului Caieha Crespo, care conducea DG Enterprise, spunându-se că uh, aceasta, deci Enterprise, a trebuit să investigheze anumite aspecte legate de modul în care anumiți producători pun în aplicare tehnicile de reducere a emisiilor la temperaturi scăzute sau când uh, vehiculul are nevoie de o energie suplimentară. Conform aceleași articol, experții spun că Comisia avea competența și uh, o anumită responsabilitate să uh, um, pună întrebări statelor membre cu privire la aceste dispozitive de manipulare. Aș vrea să știu care este opinia dumneavoastră vis-a-vis de aceste afirmații și vreau să ne spuneți încă o dată dacă în comisie a avut vreo dovadă că s-ar folosi aceste um, dispozitive de manipulare de către producătorii de automobile în scopuri de înșelăciune. Mulțumesc. Um, the concept of the Conceptul acestor um, dispozitive de manipulare nu este unul nou. Sunt um, interzise prin legislație din 1998, înainte să se facă acest tip de anchete. Deci, uh, statele membre au o obligație permanentă să pună în aplicare această interdicție și scopul acestuia, riscul acestora, um, era cunoscut de către Comisie și de către statele membre, dar trebuie să insist că uh, Comisia nu era la curent cu niciun fel de astfel de cazuri de fraudă. Dar laboratoarele de uh, teste de laborator nu captează concret emisiile care sunt um, uh, produse în timpul condițiilor normale de condus. Lucru care se poate datora mai multor factori. Așa că am tras concluzia că trebuia să se îmbunătățească metoda de testare, să facem una care să poată măsura emisiile din cadrul condițiilor normale de um, condus. De aceea am început uh, grupul RD și procedura RD. Noi am avut uh, concluzii pe care le-am publicat în 2011-2013, uh, care sunt publicate, sunt concluziile Centrului um, comun de cercetare. Acestea au fost discutate pe larg cu statele membre care au rămas uh, implicate în dezvoltarea noului uh, tip de testare RD. S-au um, măsurat într-adevăr emisiile de gaze de eșapament și um, s-a constatat că um, în condiții de laborator și în condiții normale rezultatele au diferite. Și s-au făcut uh, um, eforturi mari ca de către comisie să se introducă testarea RD. Se cunoaște că a existat această inconsistență în um, parte, pe parte de emisii, dar în dispozitivele de manipulare nu făceau parte din acest lucru și nu puteau să fie identificate de către unitatea noastră. S-au măsurat um, um, emisiile de gaze de eșapament și s-a început imediat activitatea la noua procedură de testare pentru a avea o metodă mai bună de măsurare a emisiilor și pentru a minimiza riscul utilizării dispozitivelor de manipulare. Noi știam că această uh, testare trebuia să fie aprobată, dar noi am făcut uh, ce trebuia să facă Comisia pentru a promova această tehnologie. Mă dorește cineva să intervină? Mulțumesc foarte mult, bună dimineața tuturor! referitor la comentariile făcute cu privire la articolul de ieri din The Guardian și presupusele presupusa prezența acestor dispozitive de manipulare. Aș vrea să clarific că vehiculul menționat era unul cu benzină, nu era diesel. Apoi, S-a mai pus problema dacă într-adevăr era o problemă legată de o anumită mașină sau dacă era vorba de un tipar. Apoi mai e și problema testelor făcute, pentru că se face trimitere la testele 6, care sunt uh, uh, teste cu pornire la rece, la temperaturi scăzute. Iar aceste tipuri de emisii nu sunt reglementate este un alt element care trebuie să fie luat în considerare. De asemenea, am verificat că um, acest um, automobil, până la urmă, s-a comportat foarte bine după faza de demarare. Și, în plus, normele privind uh, dispozitivele de manipulare prevăd că această pornire la rece reprezintă o excepție. Deci, considerăm că aceste teste nu dovedesc nimic. Poate un ultim comentariu cu privire la acest articol. Spune că e vorba de documente uh, care au fost uh, um, sus, uh, au ieșit ilegal, dar de fapt acestea sunt publicate pe site-ul Comisiei. Domnul Gerbrandi, mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Începem o audiere pe acest subiect, deși n-am primit uh, încă procesul verbal al uh, reuniunilor pe care le-am solicitat lucru destul de neplăcut. Ne-a spus că ne-ați prezentat o listă de, cu asociații care iau parte la grupul uh, RDM, LDV, dar n-am primit o listă cu persoanele, cu membrii. Câți membri din fie, partea fiecărei um, asociații, fiecare organizații. Ne-ați putea da o astfel de listă pentru că cred că ar fi foarte utilă și ați putea să clarificați uh, Câți reprezentanți au venit, de exemplu, din partea industriei? Câți erau prezenți la o reuniune normală? 5, 20, 50? Și cum se leagă acest lucru um, cu reprezentanții din partea Comisiei și statelor membre? Pentru că am văzut că doar patru state membre, Regatul Unit, Suedia, țările de jos și Germania au fost reprezentate. Ne puteți spune ceva în legătură cu acest echilibru? Pe scurt, vă rog. Pe scurt reprezentarea a fost echilibrată, nu doar în termeni de cei care puteau să participe, dar și în, în ceea ce privește numărul reprezentanților. Mi-a spus um, de statele membre. Este formul, uh, formul mm, pentru statele membre era TCMV. Uh, unele state membre mm, sunt mai interesate, altele mai puțin. Cât despre numărul de participanți, sigur că asociațiile își trimit reprezentanții, având în vedere capacitatea lor, însă niciodată nu s-a întâmplat să fie 10-20 de participanți din partea unei părți interesate, pe când altele să fie subreprezentate. Domnul Gebrandi, mulțumesc, dar vă rog să ne trimiteți aceste informații um, legate de numărul de persoane prezente, nu doar organizațiile reprezentate. A doua întrebare. La întrebarea 4, ne-ați răspuns că a trebuit să așteptați până în 2011 ca să se poată uh, lansa grupul de lucru RDLDV pentru că nu erau suficiente mașini Euro 5 uh, pe piață. Însă um, existau um, discrepanțe um, deja evidente pentru Euro 3 și 4, deci a trebuit să așteptați generația Euro 5. Deux éléments. C'est vrai, il y avait les... Două elemente aș vrea să spun aici. Într-adevăr, erau informații cu privire la diferențele obținute în laborator și cele în condiții normale pentru vehicule deja aflate pe piață, Euro 4. Dar um, testele Euro 5, Euro 6, cred că în temeiul articolului 14, se prevedea că trebuia să se verifice performanța vehiculelor Euro 5, Euro 6 înainte să putem să lansăm exercițiul de crearea unei noi proceduri de măsurare a emisiilor reale. Primele um, vehicule apărute pe piață, deci aceste obligații se referau la mașinile noi, doar începând cu 2011 și primele vehicule au apărut la sfârșitul anului 2010, a începutul anului 2011. Deci trebuia să așteptăm ca acestea să fie disponibile pentru a le putea testa în condiții reale și um, pentru a putea impune cadrul de reglementare pentru Euro 5, Euro 6. Și tocmai asta s-a făcut. Lucrările au început la, lucra, la sfârșitul anului 2006, de îndată ce am putut să examinăm anumite date, în special date de la seminarul menționat de mai multe ori în cadrul discuțiilor noastre anterioare cu colegii noștri de la Centrul Comun de Cercetare. Gerbrandi, dar, de exemplu, conform audierii pe care am avut-o ieri, uh, se știa în rândul experților că ciclul de testare era complet depășit, asta mult înainte de 2011. Încă o dată, de ce a durat atât de mult și de ce nu ați făcut aceste lucruri uh, mai devreme pentru a îmbunătăți ciclul de testare? Nu e vorba de nicio ambiguitate legată de uh, faptul că toată lumea recunoștea, inclusiv serviciile comisiei, faptul că exista o diferență foarte mare între valoarea testelor din laborator și cea a emisiilor reale. Deci, obiectivul principal era acela de a defini o procedură credibilă, inovatoare, care să măsoare în mod realist emisiile uh, reale. Aveți dreptate, datele erau deja disponibile în 2008, era vorba de um, vehicule care corespundeau reglementării pentru Euro 4 și textele de reglementare, um, regulamentul privind emisiile Euro 5, Euro 6, um, se referea la, doar la vehiculele noi care trebuia să se încadreze în această uh, legislație de reglementare pentru Euro 5, Euro 6. Deci, se cunoștea problematica, dar exista o obligație să așteptăm să date pentru a putea să demarăm uh, niște lucrări credibile și tocmai asta am făcut în 2011, 2012, 2013. da niște lucrări care să ne ducă la o strategie uh, um, a ceea ce s-a numit după, după aceea RD. Domnul Gerbrandi, văd că ne învârtim în cercuri, um, asemănătoare cu forma acestei sări. Deci, acum înțeleg de ce a fost nevoie de atâta timp pentru acest grup. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Da, e destul de ciudat. Poate să-mi spună cineva, pe scurt, când a, a fost la curent comisia că oxizii de azot uh, reprezenta o problemă la motoarele diesel, emisiile acestora? A, a date would be fine. Dacă mi-a spune o dată, ar fi foarte bine. Chiar un an. M-am mulțumit și un an. You mean NOx emissions were... Că era o problemă um, emisiile de noxe sau că era o problemă cu măsurarea? Fără microfon răspunsul, uh, domnule Can. Lorsque la réglementation atunci când s-a adoptat reglementarea Euro 5, Euro 6, 2007, aceste informații deja erau la dispoziția celor doi uh, colegiuitori. Și atunci Uh, s-au luat măsuri pentru revizuirea dispozitivului. Deci, cel puțin în 2007, aceste informații erau disponibile. Domnul Carins, uh, dați-mi voie să vă întrerup. Deci, deja în 2007, Comisia știa că era o, o problemă legată de emisiile de oxid de azot de la motoarele diesel. Bun. Și ce credeți dumneavoastră despre cauzele acestei probleme? De ce apare această problemă? Pentru că dacă e o problemă, înseamnă că există și o cauză pentru aceasta. They're completely incompetent to say. Si j'ai bien compris votre question. Dacă am înțeles bine întrebarea dumneavoastră, mă întrebați? care era cauza problemei, pe tipul de tehnologie utilizată. Al doilea tip de probleme l-a legat de greutatea de a măsura impactul vehiculului atunci când erau omologate vehicule. Vă întreb încă o dată, domnul Carin, spune. Deci, nu puteți să-mi spuneți dacă înțelegeați sau nu de unde apărea problema? If someone could, what I'm looking for is a non-scripted answer. Just... Deci vreau un răspuns în afara scenariului. Dacă îmi permiteți. Motoarele diesel emit mai, multe, mai mult dioxid de azot decât uh, motoarele pe benzină. Mereu am avut mai multe motoare diesel în Europa decât în Statele Unite. Domnul Carins, de ce avem mai multe motoare diesel în Europa decât în Statele Unite? Da, tocmai asta vreau să vă explic, spune reprezentantul Comisiei. Motoarele acestea emit mai puțin dioxid de carbon. Ambiția noastră era reducerea dioxidului de carbon. Deci dacă eliminam uh, motoarele diesel, asta nu era o opțiune. Pe când în Statele Unite ei nu aveau uh, mașini, autoturisme pentru pasageri uh, cu motoare diesel. Domnul a spus foarte clar că existau probleme legate de emisiile de uh, oxizi de azot pentru că avem mai multe motoare diesel și motivul pentru care avem pe acestea era pentru că obiectiv, obiectivul nostru era să reducem dioxidul de carbon. Deci, în cadrul comisiei, cât de mare era conștientizarea că se făcea acest, uh, acest compromis? Uh, că dacă se reduce mm, dioxidul de carbon, rămân uh, foarte ridicate emisiile de oxid de azot, pentru că acestea sunt uh, eliminate de către motoarele diesel. Dacă vă uitați la cifrele valorilor limită care au fost adoptate în cadrul Euro 5 și 6, veți vedea că am făcut un efort intenționat de reducere a emisiilor de oxid de azot și că ne-am apropiat, dar n-am ajuns chiar la același uh, nivel ca și cel din Statele Unite. Deci a existat o dorință de uh, reducerea emisiilor de oxizi de azot și am încercat să facem efort în acest sens. Citim acum un rezumat al uh, serialului al seminarului care a avut loc în noiembrie în 2010 la Bruxelles, organizat de către Centrul Comun de Cercetare, în care se spune că pentru uh, Uh, motoarele diesel, um, aceste emisii de uh, noxe au rămas stabile și nu s-au, n-au scăzut nici cu noile tipuri de motoare. Și că uh, emisiile de NO2 uh, chiar se pare că au crescut de-a lungul timpului. Deci în 2010 aveți un document intern al Comisiei în care se spune că pentru motoarele pe benzină valorile au scăzut, dar pentru motoarele pe motorină uh, motoarele diesel, chiar au crescut valorile. Ce s-a făcut în legătură cu asta? S-a adoptat legislație prin care eh, s-a spus că ar trebui să fie mai scăzute aceste valori, dar de fapt eh, s-a constatat că nu se întâmplă așa. Les travaux, vous avez raison, les, la, la... Aveți toate. Deci, se cunoștea subiectul um, chiar din 2010, însă în 2007 exista uh, o cunoștință cu privire la faptul că existau valori diferite în uh, testele de laborator și în uh, testele în condiții normale de condus. Obiectivul lucrărilor din 2010 era tocmai acela să înlocuim această măsurare în laborator care nu dusese la o reducere a emisiului, așa cum s-a constatat în 2010. Deci punctul de plecare uh, Ehm, erau tocmai aceste lucruri pentru a înlocui testele în laborator care nu erau satisfăcătoare pentru că nu permiteau o scădere reală a emisiilor, ehm, indiferent ce se făcuse de-a lungul anilor, pe lângă ehm, tot ce s-a calculat în laborator Euro 3, Euro 4, Euro 5. Deci am încercat să venim cu o nouă metodă astfel încât să avem un impact real asupra emisiilor. Doamna Bunfar. Mulțumesc! Agenția Europeană de Mediu, pe care am audiat-o înainte dumneavoastră, ne-a spus că începând cu 2004 a transmis uh, elemente legate de impactul noxelor uh, eurodiesel încă din 2004. Deci, imaginez că dumneavoastră era la curent uh, cu aceste informații. Asta chiar începând cu 2004. De asemenea, ca și colegii mei, sunt destul de surprinsă de ce îmi spuneți și trebuie să spun uh, uh, că știu, sunt și eu în politică, știu ce înseamnă asta, dar văd că ce întârzieri s-au întârziat uh, în um, lucrările cu statele membre, având în vedere că um, numărul de morți um, de decese premature din cauza acestor noxe este de 10.000 pe an. Aș dori să discut cu dumneavoastră. Știu că există incoerențe uh, în uh, răspunsurile noastre cu privire la uh, uh, CTVM, la întrebările 4 și 6 cu privire la existența acestor dispozitive de manipulare. La unul spuneți că nu erați la curent, dar că exista un fel de presupunere, o suspiciune legată de existența acestor dispozitive. Ce puteți să-mi răspundeți? Le, euh, pour, ce, pour ce dernier point, sur le... La acest ultim punct, la dispozitivele de manipulare, riscul de utilizare a acestora se cunoștea de multă vreme și v-am spus că există o interdicție în legislație încă din 98. Se interzicea prin aceasta utilizarea acestor dispozitive de manipulare. Riscul. Acum, de utilizarea acestora, noi nu eram la curent și cred că și noi și, și eu și colegii mei am spus că am aflat despre utilizarea acestora la sfârșitul lunii septembrie, când a apărut scandalul Volkswagen. Riscul se cunoștea. De aceea, legislația prevede această interdicție și chiar anumite condiții în care pot fi utilizate aceste dispozitive. O să vă întrerup dacă ne uităm la studiul de impact al Comisiei din 2013, pe lângă propunerea de revizuire a directivei 2003-25, um, la pagina 21 se spune foarte clar faptul că există probe din ce în ce mai mari de utilizarea unor uh, um, um dispozitive pentru îmbunătățirea performanțelor de um, um, îmbunătățirea performanțelor legate de emisii. Deci vorbesc despre uh, 2013, nu 2015. Euh, Vreau să completez uh, ceea ce a spus colega mea. A existat o preocupare constantă în legătură cu dispozitivul de invalidare – o preocupare care a insistat uh, în cadrul tuturor lucrărilor RDE. De fapt, această îngrijorare a încercat, uh, în primul rând, să găsească o metodă care să măsoare emisiile, pentru că sunt foarte greu de măsurat, fără să se facă recurs la dispozitivele de invalidare. Au existat, dacă vă uitați în decursul anilor de lucrări la RDE, că au existat documente despre riscul potențiale. Nu e vorba de riscuri potențiale, nu despre aceasta se vorbește în studiul de impact, ci despre cunoștința probată a acestor fapte. E vorba de un fapt, de o cunoștință clară. De ce, deci, întrebarea? În uh, decursul acestor ani am constatat că uh, exista un risc. Am spus-o în 2010 la lucrările care au permis uh, lansarea analizelor RDE. Peste tot găsim referiri la dispozitivele de invalidare în schimburile de informații în corespondența dintre cei care au lucrat la acest grup de lucru dar și în raportul uh, Centrului Comun de Cercetare, GRC. GRC. Uh, deci a existat uh, o clară cunoștință a riscului potențial al acestor dispozitive, dar n-am avut o dovadă tangibilă, așa cum avem acum, de exemplu, pentru a putea caracteriza utilizarea acestor dispozitive de invalidare. Într-adevăr, dacă ne uităm la lucrările din 2015, la pachetele de testări din 2015, vreau să vă întreb ce știați dumneavoastră despre contactele dintre aceea și reprezentanții industriei sau comisiei care lucrează la aceste dosare. Je vais d'abord répondre sur la deuxième partie. O să răspund în primul rând uh, despre întrebarea despre contactele cu industria. Așa avem contacte cu industria, cum avem și cu ONG-urile, cum avem cu statele membre. Avem contacte cu toate, uh, toți actorii în cauză, astfel încât să putem avea o informație completă. Nu avem, uh, niciun caz, nu deținem adevărul concret la comisie, însă încercăm să ne completăm informația din mai multe surse și aceasta nu afectează niciun fel felul nostru de a evalua independent și de a propune autorităților într-o manieră independentă propunerile de legislație care vor fi supuse statelor membre sau colegislatorilor a avea contacte cu toată lumea e absolut normal. În momentul în care avem nevoie de informații, avem nevoie de informații de pe teren, de la experți și noi încercăm să facem rost de aceste informații, fie din surse academice, fie din surse de administrații naționale, ONG-uri de mediu, consumatori sau industrie. În ceea ce privește cazul pe care l-ați menționat, poate vrei să spui tu, Ioana, ceva. Foarte pe scurt, reuniunea menționată de dumneavoastră la data respectivă nu a avut loc, de fapt. Sorry, Mr. Tozanovski. Domnul Toșenovski. Yes. <laughs> I'm sorry. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já, já bych možná od té minulosti se... Vă mulțumesc, doamna președinte. Întrebarea mea este orientată înspre trecut și nu înspre trecut, înspre viitor și nu înspre trecut. Și este vorba de ciclurile de testare a, a emisiilor în condiții reale de condus care sunt uh, planificate să demareze din anul 2017 și eu nu înțeleg cum, care vor fi modalitățile de măsurare acestor emisii care se reflectă și dinamica condusului. Reglementarea, regulamentul de până în aplicare se referă la decelerare accidentală, uh, uh, întâmplătoare, la accelerare rapidă, însă modul de a conduce variază foarte mult de la un șofer la altul. Deci este foarte greu să compari diferitele emisii măsurate. Deci puteți să mă explicați care va fi abordarea dumneavoastră? Mulțumesc! Ehm, da. Ciclul de testare RDE, tocmai de aceea a fost, a fost nevoie de atât de mult timp pentru a fi um, creat, pentru că este vorba de condiții reale de condus. Este mult mai eh, dificil un asemenea ciclu de testare decât un ciclu de testare predefinit în condiții de laborator. Există de fapt, două elemente importante, unde nu trebuie să existe o divergență. În primul rând, ceea ce numim noi condiții limită, altitudine, temperatură ambientală, temperatura ambientală în care se desfășoară testul și modul de a conduce. În ceea ce privește altitudinea și condițiile înconjurătoare ambientale, dacă doriți condițiile geografice, am prevăzut această uh, marjă care este introdusă și în factorii de conformitate și care ține seama și de o anumită marjă de eroare și de incertitudine statistice. De aceste puncte ne-am ocupat. Din punctul de vedere al stilului de condus, ni s-a cerut să ținem cont și de acest factor, însă am dorit să subliniem un lucru trebuie să eh, existe o abordare neutră vis-a-vis -vis de impactul asupra mediului înconjurător și nu știu dacă colega mea mai dorește să adauge ceva. Da, poate câteva remarci suplimentare, scurte. În al doilea pachet RDE am eh, introdus un parametru care eh, ne va permite să ținem cont de un stil de condus Uh, mai agresiv sau uh, mai uh, lent pentru a găsi echilibrul potrivit între cei care conduc foarte încet și cei care conduc într-un mod foarte agresiv. Doamna Meissner. Vă mulțumesc. Tocmai ați afirmat că din anul 2010 Știți că există aceste dispozitive de invalidare și că ați avut uh, preocupări, ceea ce este frumos pe departe, pentru că Comisia Europeană este gardiana tratatelor și că există această interdicție de a recurge la asemenea uh, dispozitive. Pe de altă parte, a spus că nu, nu aveați uh, dovezi concrete legate de existența acestor uh, Uh, dispozitive. Mă întreb dacă Comisia Europeană ar fi trebuit să meargă dincolo de preocupările pe care le avea la o procedură concretă de încălcare a tratatelor, pentru că um, stațiile mobile de măsurare a emisiilor existau deja din 2008, de exemplu, și aceste stații ar fi Uh, ar fi putut fi folosită pentru a măsura emisiile reale dincolo de dispozitivele de invalidare sau de manipulare. Au existat întârzieri cauzate de motive tehnice sau uh, totul a fost uh, amânat de statele membre, pentru că așa, așa cum a spus colegul meu Brandi în Suedia aceste sisteme mobile, sisteme mobile de măsurare a emisiilor sunt folosite deja din anul 2012 și Um, noi nu prea putem înțelege de ce a durat atât de mult. Pe de o parte, a existat bănuiala că există dispozitivele de invalidare și s-a făcut prea puțin în legătură cu ele. Pe de altă parte, deși stațiile mobile de, de măsurare a emisiilor există deja de mai mult timp, până acum nu, uh, nu sunt folosite în mod unitar peste tot în Europa. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Dacă îmi permiteți, o să mă refer la o posibilă procedură de încălcare a tratatelor. M-ați întrebat dacă aceasta nu ar fi fost o opțiune. Cred că este important să înțelegem că aceasta este, acesta este unul din instrumentele de care dispune Comisia Europeană, însă pentru ca o asemenea procedură de infringement să poată fi lansată, ea trebuie să fie îndreptată împotriva unui stat membru conc- concret. Nu putem recurge la asemenea procedură în cazul în care ar, ar exista, am depista un dispozitiv de invalidare. O asemenea procedură nu poate fi îndreptată împotriva unui producător de autoturisme. Dacă uh, lansăm o procedură împotriva unui stat membru, nu putem transmite o scrisoare oficială de notificare prin care să spunem că ni se pare că ar exista o problemă. Trebuie să avem dovezi concrete Uh, despre încălcarea normelor care trebuie să fie uh, puse în aplicare de către statele membre. Aceasta este procedura respectivă. Și faptul că nu am putut să lansăm această procedură nu înseamnă că am, uh, nu am făcut nimic și colegii mei tocmai v-au explicat ce am făcut pentru a răspunde depășirii valorilor limită când vine vorba de noxe pe plan orizontal și Existența unor dispozitive de invalidare este legată în mod inerent de un uh, vehicul, însă niciun raport nu ne-a indicat că ar exista un caz concret, un stat membru pe care am putea să tragem la răspundere pentru existența unor asemenea dispozitive. Și v-ați referit la PEMS, aceste sisteme mobile de Uh, măsurarea emisiilor. Într-adevăr, acestea există deja de mai mult timp, însă ele au fost folosite mai ales pentru măsurarea emisiilor cauzate de camioane. Acolo a fost uh, folosită în mod sistematic și acum lucrăm la îmbunătățirea procedurii de testare pentru autoturisme de, de, de pasageri. Însă există o diferență esențială. Pe un camion există mai mult spațiu pentru instalarea unei asemenea stații. Pentru autoturismele comerciale de pasageri este mult mai, mult mai dificil, pentru că ă, există, sunt mari. Aș mai avea o întrebare suplimentară care nu este legată de PEMS, ci de dispozitivele de invalidare. A spus că nu a, exist- că nu a existat o dovedă concretă, o, o bănuială concretă. Însă, dacă există o asemenea prevedere în lege, mă gândesc că au existat indicii cine ce anume a, a știut în legătură cu asemenea dispozitivă. Și apoi a, a, a fost dificil să începeți o asemenea procedură de încălcare, de infringement, pentru că în, uh, în uh, lege nu se prevedea o asemenea uh, posibilitate. Deci ați știut că există asemenea dispozitiv, Ați bănuit că există? Nu le-ați putut identifica concret? Sau nu a fost posibil să închetați? Existența acestor uh, dispozitive de invalidare era cunoscută, însă nu știam exact unde se aplică acestea. Responsabilitatea statelor membre este să pună în aplicare legislația și Uniunea Europeană trebuie să supravegheze corect piața. Ceea ce a explicat colega mea este că, fiind dat că n-am avut un caz concret, a fost foarte greu pentru noi Comisia să lansăm o procedură de infringement împotriva unui stat membru, pentru că aveam nevoie de o probă. Și nu aveam această probă. Responsabilitatea unei puneri în aplicare corecte a legislației și a unei supraveghere a pieței ține de statele membre și nu am avut uh, deloc cunoștință de un caz de folosire a acestor uh, instalații de invalidare sau dispozitive în cadrul uh, procedurii respective, de aceea n-am avut o procedură de infringement pe perioada respectivă. Mulțumesc, domnul Schiliotis. mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să revin la problema uh, responsabilității statelor membre. În anul 2013 a fost publicat un raport de către Centrul Comun de Cercetare care avertiza că asemenea dispozitive de invalidare ar putea modifica rezultatele măsurătorilor. Cu toate acestea, eu nu înțeleg care sunt măsurile concrete pe care le-a luat Comisia uh, Europeană. Măsuri legate de teste ulterioare, de măsurători ulterioare, ați cerut uh, constructorilor de vehicule să întreprindă asemenea uh, măsurători suplimentare și, în al doilea rând, aș trebui să vă întreb când ați informat statele membre că există o problemă. Am auzit de seminarul respectiv, însă am dorit să știm când ați notificat statele membre în legătură cu existența acestei probleme. În plus, știm că mulți alți constructori de mașini, nu doar uh, Volkswagen, uh, folosesc asemenea programe informatice și asemenea dispozitive de invalidare. În um, documentul Consiliului publicat de curând, Consiliul privind transportul cu, uh, curat, am văzut, se spune că există suspiciunea um, existenței unor asemenea dispozitive uh, și în uh, și recurgerea la asemenea dispozitive și de către alți producători de autoturisme, de exemplu din Franța. Uh, deci este un caz care nu se limitează doar la Volkswagen. Și aș dori să întreb dacă Comisia Europeană dispune de, de informații sau de dovezi care să indice că și alți uh, producători de mașini recurg la asemenea uh, programe informatice sau asemenea uh, dispozitive de invalidare. O să răspund la a doua parte a întrebării dumneavoastră în legătură cu ceilalți fabricanți, ceilalți producători. În momentul de față, două state membre au finalizat uh, anchetele lor, uh, Marea Britanie și Germania. Un stat membru a publicat un raport interimar, ancheta e în continuare în curs și raportul interimar a fost publicat în Franța. Sunt mai multe state membre care au anunțat că vor face anchete și uh, ele sunt în continuare în curs și momentan nu s-a nu s-a primit acest uh, raport. Rapoartele disponibile, rapoartele finale disponibile și raportul intermediar, raportul britanic, uh, german, dar și raportul interimar francez, nu indică folosirea unor uh, dispozitive de invalidare din partea altor fabricanți. Deci, există totuși o diferență foarte mare între emisiile constatate și emisiile reale emisiile măsurate oficial și emisiile reale. Având în vedere acestea, Comisia nu s-a pronunțat pe rapoartele de care vorbesc. Deja cu mai multe ocazii, printr-o scrisoare luna trecută sau la Consiliul Transport din 7 iunie, comisara Biencovska a cerut statelor membre să ofere Comisiei toate informațiile tehnice detaliate care sunt aferente acestei analize, acestor rapoarte. Pentru că fără aceste informații detaliate nu suntem în măsură să ne pronunțăm pe analiză sau pe concluzia statelor membre în aceste rapoarte. În momentul de față, rapoartele pe care le avem la dispoziție despre statele membre care au lansat o anchetă nu indică utilizarea ilegală a unor dispozitive de invalidare, dar Comisia nu se poate pronunța. Am cerut statelor membre să ne dea mai multe informații detaliate și așteptăm de asemenea și informațiile care ar putea să prevină de, provine de la statele membre. Însă pentru noi este imposibil să respingem sau să invalidăm aceste rapoarte fără să avem uh, datele la dispoziție. Oui, sur la première part. Da, în legătură cu prima parte a întrebării dumneavoastră, cu privire la raportul din 2013. Ne-ați întrebat dacă statele membre erau la curent cu rezultatele raportului care a fost elaborat de către Centrul Comun de Cercetare. Da, răspunsul este da. Raportul uh, Centrului Comun de Cercetare era public și uh, datele erau disponibile și erau uh, chiar urmărite de către toate părțile interesate, reprezentanții statelor membre și autoritățile care erau uh, mandatate cu supravegherea pe piață. Aș vrea să vă amintesc că în raportul din 2013, precum și în raportul cu privire la aceste activități, trebuia să se creeze o metodă credibilă și robustă, solidă, care să permită evaluarea emisiilor în situații reale. O metodă însă care ar fi fost inovatoare pentru că permitea um, evitarea uh, uh, recurgerii la uh, astfel de dispozitive de invalidare. Deci se interziceau foarte clar, dar în același timp este clar că sunt foarte greu de detectat. Eu constat de altfel că reprezentantul uh, ICC, când a venit la dumneavoastră în comisie, a, a făcut anumite propuneri uh, care tocmai Um, ar fi um, împiedicat astfel de posibilități. Apoi, statele membre, sigur că trebuie să respecte regulile comunitare, mai ales în domeniul uh, emisiilor, corect. Am avut uh, foarte multe întrebări care se legau de um, mecanismele de supraveghere ale pieței, care fusese răpuse în aplicare, dacă erau eficiente sau nu. Oricum, uh, în grupul de lucru CARS 2020 s-a încercat lansarea unei reflexii cu privire la caracterul adecvat al unor măsuri în legătură cu supravegherea pieței. Exact aceste discuții au condus la o revizuire a reglementării care apoi a fost uh, adoptată de către doamna Biencovska în 2016, în ianuarie. În 2013, nu, uh, comitetul scrisese tuturor ministrilor din statele membre să urmărească atent toate dispozitivele de pe piață pentru ca să nu se slăbească regulile în domeniul emisiei sau emisiilor sau în uh, materie de securitate. Această scrisoare datează din iulie 2013, deci uh, a fost redactată în același timp cu dispozitivul RDE. Mulțumesc, domnul Eichhout. Președinta, mai avem doar șapte minute. Vă rog, uh, o să revenim. O să trebuiască să dau cuvântul acum colegilor și după aceea vreau să rog reprezentanții comisiei să răspundă mai la obiect și nu să dea explicații lungi, ci să răspundă strict la întrebări. Foarte scurtă întrebare, domnule Schilotis. Η ερώτησή μου ακριβώς είναι εδώ, ότι ενώ aceasta este întrebarea mea. Discutăm despre responsabilitățile statelor membre. Și este un lucru menționat și în răspunsul oferit în scris de către Comisie. Însă, nu este foarte clar care au fost măsurile concrete ale Comisiei. Grupul din care faceți dumneavoastră parte la Comisie este responsabil pentru monitorizarea uh, măsurilor state, luate de statele membre pentru ca reglementările europene să fie, să fie respectate. Și Comisia trebuie să uh, devină activă față de statele membre. Oui, euh, je voudrais pas rentrer dans les explications très longues, mais nous avons... Da. Am avut obligații, am făcut astfel încât acestea să fie uh, respectate. Vă dau un exemplu practic. Parlamentul a sprijinit uh, eforturile făcute de comisie și anume când a reșit că un operator nu aplica reglementarea în ceea ce privește dispozitivele de aer condiționat. Atunci uh, comisia a luat măsuri concrete pentru a corecta această situație și uh, pentru a lua măsurile care se impuneau. Yeah. To be honest, this is a very disappointing Vă mulțumesc. Mi se pare că este o rundă foarte dezamăgitoare, pentru că nu ne oferiți prea multe răspunsuri, ceea ce este foarte problematic. Și vă dau un exemplu în întrebarea noastră scrisă. Știa faptul, uh, știa Comisia că există senzori care uh, detectează temperatura, care reduc emisiile? Ați spus nu. Și trec acum la scrisoarea faimoasă a domnului Falkenberg din anul 2014, în care se spune că uh, anumite practici actuale documentate în mod uh, extins de Centrul Comun de Cercetare și de alte instituții uh, referitoare la uh, anumite dispozitive care sunt oprite la temperaturi reduse. Deci este foarte clar că deja din anul 2014 se făcea trimitere la informații legate de toate aceste tehnologii și în uh, răspunsul dumneavoastră în scris a spus că nu știați despre toate aceste dispozitive. Și scrisoarea domnului Falkenberg se referă la autoturisme cu motoare diesel. Deci vă rog să nu le transmiteți informații false, pentru că acest lucru este, este problematic. Domnul Falkenberg se referă foarte clar la strategii bazate pe programe informatice care permit să uh, invalideze mă- măsurarea emisiilor. Eh, maybe we should get a clear answer to that because that, it's no, no, no. <laughs> I give, I already gave all the others. Cred că le-am dat celorlalți foarte mult timp și trebuie să ascultăm pentru că este foarte diferent, să, foarte important să vedem de ce există așa o diferență între scrisoarea domnului Falkenberg și răspunsurile dumneavoastră și a altor reprezentanți ai Comisiei la această întrebare crucială. Yeah, I mean, I can't, of course, call back my memories. Sigur că nu pot să-mi amintesc chiar perfect ce s-a întâmplat. E clar că concentrarea la momentul respectiv a activității comisiei pe dezvoltarea testelor RDE a fost prioritară Prioritatea a fost să avem un test care funcționează în absența oricărei probe. Ceea ce ați menționat și pe bună dreptate este că există susp- suspiciuni că nu există nicio nu există nicio probă pentru cazul acesta. Da, dar continuarea scrisoarei este că se cere DG Enterprise să investigheze reglementaritatea unor practici curente. Deci răspunsul Digi Enterprise a fost zero, nu s-a primit niciun răspuns la acesta. De fiecare dată când spuneți că nu s-a găsit o probă, este pentru că dumneavoastră nu ați lăsat o investigație care se ceruse. E clar că, așa cum uh, s-a spus înainte, Comisia are nevoie de probă ca să poată să acționeze. Păi de-aia trebuia dumneavoastră să lansați o investigație, că atunci aveți o probă. Asta e și ideea unei investigații. E clar că nu a existat prioritate. Prioritatea a fost a dumneavoastră. Dar atunci spuneți-ne că nu a fost uh, prioritar, nu ne spuneți că n-a fost o probă, pentru că nu ați căutat-o. Da, fiind dat că ni s-a cerut să fim precise, să fim uh, foarte uh, preciși, pentru că asta pare să spuneți că v-am dat o explicație greșită. De fapt, articolul din Guardian uh, citează greșit. Îmi cer scuze, spuneți că uh, m-ați referit la scrisoarea Falkenberg. Eu vă dau o explicație pentru că eu am spus ceea ce spuneam în legătură cu articolul din Guardian. Aceasta se face referire la uh, un pasaj specific care nu ține de scrisoarea Falkenberg. Deci haideți să fim preciși. Dacă vrem să fim preciși, atunci puteți să-mi explicați uh, răspunsul dumneavoastră la uh, întrebarea numărul 8, pentru ca să vă mai arăt încă ceva, nu numai că nu sunteți preciși la răspunsul uh, la întrebării pe investigații, dar nici măcar nu puteți să vă înțelegeți propria legislație. Uh, pentru că legislația spune că producătorul trebuie să echipeze vehiculele astfel încât uh, componentele care pot afecta emisiile sunt uh, asamblate și produse astfel încât să poată să permită vehiculului în utilizare normală să poată să răspundă legislației. Deci să se uh, conformeze cu normele. Aceasta este ceea ce dumneavoastră ați scris. Deci că în folosire, în condiții de utilizare normală, vehiculele trebuie să se uh, conformeze. Ar, iar asta la 8 ne spuneți că fiind dat că omologarea de tip uh, ține de statele membre și de comisie și se, uh, se vede că se respectă nivelele de noxe în uh, testele de laborator, spuneți dumneavoastră, dar legea spune că e nevoie în o uh, situație de utilizare normală. Puteți să-mi spuneți unde în uh, legislație spune că trebuie să se facă testele de laborator? Am verificat legislația, nu scrie nicăieri Puteți să ne explicați, vă rog, de ce ați schimbat, de fapt, uh, le litera legii? În legătură cu această comisie, dumneavoastră ați dat răspunsul în scris către comisia noastră pe această temă. Sure, I will answer your question. Just... Um, so, as you rightly say, Regulation 2007-715 makes reference to la 15 se face referire la condițiile normale de utilizare, însă limitele sunt stabilite într-o procedură de testare, pentru că același regulament obligă Comisia să dezvolte proceduri de testare. Deci, avem puterea de a adopta proceduri de testare care să permită măsurarea emisiilor mașinilor iar procedurile de testare care au fost adoptate înainte, de exemplu, în, au fost testate la, la, în laborator și dumneavoastră aveți dreptate într-un fel că nu este ideal să ai o procedură de testare în laborator prevăzută de legislație și în același timp o obligație de a respecta limitele și uh, mașinile nu răspund 100% la această cerință, dar nu puteți să faceți practică acum să aduceți în fața, să acuzați legislatorul că nu este corectă legislația. Eu cred că e o diferență fundamentală. Avem condițiile normale de utilizare, limitele, apoi avem mandatarea pentru procedurile de testare și pe, te- pe trecut uh, se făceau în laborator pentru a măsura uh, emisiile poluante, iar acum cu RDE avem alte proceduri exact prin aceeași procedură de mandatare. Deci, dacă nu mă înșel, este articolul 14 care mandatează Comisia să analizeze această procedură. Deci nu văd nicio contradicție în ceea ce spuneți dumneavoastră. În conformitate cu litera de lege, folosim procedura de testare care a fost adoptată în conformitate cu mandatarea pe care a primit-o comisie, Primit comisia. Doar o, un comentariu de concluzie. Eu cred că avem nevoie de o altă rundă cu aceste persoane, dar numai după ce v-am văzut toate e mail cu tot uh, centrele de cercetare și cu toate celelalte instituțiile, pentru că momentan nu avem aceste informații și poate putem să facem acest lucru după aceea. Haideți să vedem, poate, domnule Aicot, și responsabilitatea politică aici, domnule. Domnul Zulo are cuvântul. Zulo. Mulțumesc. Eu uh, sunt oarecum uimit de ceea ce ascultăm astăzi la această întâlnire și mi se pare că îl trăim în două lumi paralele în care avem un regulament care trebuie să fie respectat, interpretat, se definesc priorități care nu sunt chiar priorități. Deci nu știu foarte bine de fapt unde o să ne oprim cu așa ceva. Dacă acestea sunt premizele, atunci uh, e urâtă treaba. Uh, am plecat uh, spunând că nu există nicio dovadă a prezenței uh, a dispozitivelor de invalidare. Iar uh, astăzi, nu numai eu, ci și colegii mei, am încercat să reconstruim parcursul din 2010 încoace. Am văzut că în 2010 am avut un raport care a fost transmis de către GRC, GRC care spunea că testele efectuate puteau să fie făcute fraudulos. Tot în 2010 am avut o corespondență cu Departamentul de Mediu și cu Departamentul de, da, Departamentul de Mediu, spune vorbitorul, care ne alerta că există dovezi de practici ilegale. Avem o corespondență din noiembrie 2014 între directorul Departamentului de Mediu și directorul Industriei de la DG Industry în, de la Comisie. Deci să spunem că nu avem probe, e destul de îngrijorător la această fază. S-a cerut o anchetă, s-a cerut o anchetă pentru ca să se meargă dincolo de ce, ce avem acum, s-a cerut să se dea prioritate absolută pentru că e foarte importantă și procedura și e importantă și rezolvarea problemei. Asta este ceea ce se vede și în răspunsurile de astăzi s-a văzut foarte clar că Um, există foarte multe lucruri destul de îngrijorătoare. Știm că avem o problemă legată de emisiile care se comportă altfel în temperaturi ridicate, deci sper ca pe viitor să se dezbată și această problemă. Se spune că dacă lipsește o probă concretă, nu se poate avansa și mă întreb în ce sistem european trăim până la urmă, dacă așteptăm să se facă daunele mai întâi în, uh, ca să putem investiga în loc să prevenim ce se poate întâmpla. Controlele sunt de competența statelor membre și astăzi am înțeles în ce măsură Comisia a făcut, uh, a uh, impulsat statele membre pentru ca să facă lumină asupra acestor probleme. Deci eu aș cere mai degrabă să schimbați abordarea și să încercați să fiți mai onești în această comisie pentru că să putem să abordăm împreună problematicile care au reieșit foarte clar uh, din ultimele scandaluri și să putem să le depășim. Dacă acestea sunt premizele, aș vrea să vă pun o întrebare în legătură cu dispozitivele de invalid, uh, PEMS, la răspunsul 11 al comitetului se justifică necesitatea de a introduce un factor de inconformitate pentru a aborda um, incertitudinele instrumentale ale PEMZ-urilor și vreau să mă refer la această incertitudine. Însă producătorii acestor instrumente ne spun că această um, nesiguranță sau marjă de eroare este de 20 până la 30 la, la sută și poate chiar să, de obicei, în medie sunt pe la 15%. De ce avem o um, nesiguranță instrumentală atât de joasă, de 15%, dar de fapt în, în practică suntem dincolo de 80% marjă de eroare. Care sunt celelalte elemente care influențează nesiguranța acestor măsurători, dacă nu instrumentul în sine aduce nesiguranța? Aceasta e întrebarea mea. Mulțumesc! Da, un întreg discurs. The first thing is that I would... Da, primul lucru pe care vreau să-l spun e că noi facem tot posibilul pentru ca să vă dăm răspunsuri oneste și n-ar trebui să fim uh, acuzați în fața comisiei că nu dăm răspunsuri oneste. Da, la întrebarea specifică cine dorește să răspundă? Da, vă rog. Eu cred că a explicat uh, domnul care a venit în, în audierea un Clasbrin care a explicat în audierea GRC că pentru mașinile uh, ușoare, mm, instrumentele sunt diferite decât ca uh, cele pentru vehiculele grele, dar după ce s-a folosit uh, instrumentul șapte ore, poate să se schimbe calibrarea acestuia și există o variație. Deci detaliile acestea mai trebuie îmbunătățite pentru ca să putem să vă răspundem concret la întrebare. quindi... Bun, deci această limită superioară nu se creează din studii sau alți factori. Pur și simplu a fost ales la întâmplare pentru ca să intrăm cu siguranță într-o limită care corespunde datelor pe care le dă instrumentul acum, pentru că nu înțeleg de ce avem 80% și nu 50%, având în vedere marja de eroare sau de nesiguranță pe care o prezintă instrumentul ca atare. Mulțumesc. Într-adevăr, după cum ați spus, există o inacuratețe la echipamentele PEMS de testare și cred că GRC a explicat că am încercat să facem teste, s-au făcut teste de laborator pentru a vedea ce se întâmplă cu aceste instrumente PEMS în laborator și au comparat cu alte instrumente care tot au fost testate în laborator și aici avem o marjă de incertitudine de 30%, însă aceste rezultate au fost discutate și la grupul de lucru LDV și um, s-au făcut și alte comentarii, incluzând aici uh, măsurarea performanței în laborator, care nu este aceeași cu uh, inacuratețea în uh, timp real. Deci, da, despre aceasta este vorba, de o inacuratețe de 20-30%, dar după cum știți, avem o clauză de revizuire care um, spune că echipamentele se vor îmbunătăți și uh, va trebui să îmbunătățim uh, în general uh, această procedură. Dar la procedura de certificare pentru PEM-uri e foarte important comentariul pe care l-ați făcut noastră și suntem de acord cu el, iar în momentul de față încercăm să ne gândim cum să ne asigurăm că echipamentele PEMS să poată să fie certificate și aprobate pentru ca să avem un rezultat uh, omogen în general. Bine, mulțumesc foarte mult, spune președinta, aceasta ne termină prima rundă. Am dat uh, timp uh, suplimentar tuturor, după cum ați observat, pentru că eu cred că e vorba de răspunsul pe care trebuie să-l primim și nu despre timpul pe care îl are fiecare, dar la un moment dat trebuie să ținem cont și de timp și să ne asigurăm că avem un echilibru între toți vorbitorii din comisie. Deci vă rog frumos să vă respectați timpul. 5 minute acum în a doua rundă, raportorii, reprezentanții grupurilor politice. Vă rog frumos să vă respectați timpul o întrebare scurtă și apoi vă rog frumos noastră răspunsuri foarte scurte la obiect. Domnul Gerbrandi. Then he'll come back. Mr. Carnes, can I... Domnul Carnes, vă dau dumneavoastră întâi cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. M-am întors. Ascult discuția și deci, sunt de acord cu ce a spus între colegii noștri că poate acest accent pe aceste dispozitive de manipulare cumva nu e la subiect. Știm cu toții ce se întâmplă cu testele de rezistență. Se tot verifică lucruri și cu băncile verificăm um, de exemplu, când ne luăm uh, pulsul sau când ne verificăm tensiunea, nu la fel când îți iei tensiunea când mergi pe bicicletă. La fel se întâmplă și cu vehiculele. Citesc în continuare, pentru că uh, e o chestiune pe care n-am mai citit-o de mult, dar încă e interesant. Este un rezumat al uh, seminarului dumneavoastră din 2010. La pagina 6 e o concluzie în care spune emisiile în timp real. Um, s-a creat un grup de lucru în, uh, cu statele membre. a trebuit să fie înființat. Spune că asta în 2010 astfel încât să se însoțească o metodă potrivită pentru omologarea de tip. Și mai spuneți, metoda de testare RDA trebuie să fie disponibilă până la finalul anului 2012, astfel încât să fie adoptată în comitologie. Grupul de lucru RDA trebuie să se întâlnească prima oară în ianuarie 2011. Acum multă vreme, Comisia Europeană, nu doar că a înțeles că se face o compensație între dioxid de carbon și oxid de azot, dar că uh, testarea corectă nu este cea din uh, laborator, ci ca la fel cum se face cu inima omului, mai bine să faci teste în condiții uh, de stres decât atunci când ești calm în cabinetul doctorului. Acum, eu nu pun la îndoială competența dumneavoastră, aceste patru persoane, sau competența comisiei. Cred că e o o organizație foarte competentă. Dar întrebarea mea e, ce s-a întâmplat? Cine a oprit procesul acesta și de ce? De ce n-ați putut să faceți nimic? Les travaux n'ont pas été arrêtés. Lucrările nu s-au oprit. Pot să vă dau câteva elemente care să vă facă să înțelegeți ce s-a făcut concret pentru a putea să lucrăm la elaborarea unei metode robuste de testare. E adevărat că s-au făcut lucrări pe tot parcursul mm, anilor 2012, 2013, 2014. A trebuit să se evalueze toate tipurile de informații pe care puteam să le avem. Și raportul din 2013, domnul Carenț ne spuneți, da, că datele trebuie evaluate, un lucru foarte important, dar dumneavoastră chiar ați spus că metoda de testare ar trebui să fie la dispoziție până la finalul anului 2012. Deci, cumva, din 2010 aveați deja de suficiente date, știați care era problema, știați chiar foarte bine. Deci, ne spuneți că organizația noastră este atât de înceată, atât de birocratică, că s-a mișcat așa de greu sau că au fost persoane sau state membre care să se um, opună, să spună nu, nu facem asta, comisarii erau la curent, cine a blocat asta pentru că se pare că undeva s-a obstrucționat procesul. Lucrările au fost mai lente din două considerente. La nivel tehnic, în anii 2012-2030 au apărut probleme legate de identificarea unei metode robuste. Apoi, în detaliu se poate vedea în raportul um, CSR, um, se revăd uh, lucrările um, pe toată perioada 2012-2013 pentru a se vedea exact ce s-a făcut din punct de vedere tehnic pentru a avea o metodă credibilă, mai solidă oricum decât cea în laborator. Apoi, cea de-a doua politică a fost una, cea de-a doua dificultate a fost una politică. Trebuia să se găsească un acord în cadrul TCMV și au apărut probleme în, în 2014 când a reieșit că a fost mult mai clar decât ne gândisem să ajungem la un acord, la o majoritate pentru a ne bucura de... Bun, iată, în sfârșit aflu ceva. Cine a blocat în 2014? Nu, n-aș spune că s-a făcut o obstrucționare, ci că au fost probleme. Pentru a avea un vot cu majoritate calificată pe un text, asta era obiectivul nostru, trebuia să beneficiem de un sprijin uh, din partea unui număr suficient de membre. Păi care au fost statele membre care nu și-au uh, acordat sprijinul? Au fost două tipuri de probleme trei, trei categorii de state membre. State membre care, erau, care susțineau relativ acest obiectiv de a avea rapid niște dispozitive LDE, de exemplu, reprezentanți ai statelor cum ar fi Danemarca sau țările de jos. Apoi, mai erau mai multe state care voiau mai degrabă un proces uh, mai mult examinat într-un timp uh, suficient de lung pentru ca operatorii să se poată pregătească și astea erau uh, statele din sudul și estul continentului. În, cudru, în cadrul reuniunilor, în TCMV, să vedeți că numărul de ședințe a fost uh, destul de mult, cred că s-a discutat în fiecare lună subiectul. Am încercat să clădim un consens astfel încât la final să avem un vot cu majoritate um, care s-a materializat pe 19 mai 2015. Domnul Ghebrandi. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte greu mi-e să înțeleg. Trăim într-o epocă în care putem să măsurăm noxele de pe planeta Marte, dar pe de altă parte ne trebuie ani la rândul ca să găsim o modalitate de măsurare a uh, noxelor emise de către o mașină. Păi avem probabil un miliard de mașini în lume și se pare că e mai greu decât să găsim oxid de azot pe Marte. Foarte greu mie să cred. Ați spus că a fost greu să găsiți o, o majoritate calificată. Asta înseamnă că statele membre au blocat procesul. Asta înseamnă. Dați-ne numele acelor state membre care au um, cauzat probleme și să ne explicați eventual și de ce. Pentru că e greu să scazi uh, numărul, uh, valoarea emisiilor de la mașini. Da, e greu asta, dar nu e atât de greu să găsești o măsurare sau un acord cu privire la modul în care să se măsoare emisiile. Puteți să-mi spuneți mai multe? În primul rând, statele membre care n-au fost de acord când s-a elaborat procedura și apoi în octombrie când s-a vorbit despre limite. Asta nu înseamnă că blocau, pur și simplu nu erau de acord cu ce s-a propus. Dan, dar pentru mine e același lucru și nu vorbesc de anul trecut, vorbesc de anii 2011-2012. Ce s-a întâmplat în acei doi ani? Care au fost statele membre care au obstrucționat evoluțiile? De ce a mers așa de încet? acum uh, câteva săptămâni la Comisia pentru Mediu, când am discutat acest lucru, că un copil de 8 ani poate să înțeleagă că dacă vrei să măsori ce emite o mașină, trebuie să te uiți la țeava de eșapament. Și se pare că a durat ani și ani pentru ca statele membre și Comisia să găsească acea soluție minunată. Vă rog să-mi explicați, puteți să-mi explicați de ce anii 2012-2013. În acești ani discuțiile au fost în principal tehnică, în cadrul grupului de experți. Și detaliile acestor uh, întâlniri le-am menționat deja în raport. Nu au fost uh, cu adevărat niște discuții pe marginea unei propuneri. Erau mai degrabă discuții cu privire la abordare și la modul în care se puteau defini parametrii. Apoi, în rândul nostru existau anumite incertitudini și probabil că acestea au lăsat să se înțeleagă că lucrările ar fi mai lungi decât ne gândeam inițial. Oricum, anii 2012-2013 um, s-au referit în principal la elaborarea unei metode care s-a regăsit după aceea în textele propuse de comisie, dar adevăratele discuții cu statele membre au început întâi în um, uh, cadrul um, pentru punerea în aplicare a unor noi dispozitive și apoi atelierul TCMV în 2014. La fiecare întrebare reiese că comisia a fost acolo, dar n-a jucat un rol uh, activ. De deci ce ați permis să se întâmple asta? Dacă rolul dumneavoastră era să uh, găsiți un nou sistem în de uh, 2 ani. De ce ați permis ca dezbaterea să se ocupe timp de 2 ani doar de chestiuni, de chestiuni tehnice? N-am să mai adresez încă o dată întrebarea, dar com- ce ne spune comisia în dimineața aceasta, am fost acolo, dar n-am avut un rol de jucat. Bun. O altă întrebare pe care aș vrea să vă adresez se referă la întrebarea înscris cu numărul 7 spuneți că în regulamentul Euro 6 nu există nicio cerință explicită pentru ca producătorii să dezvolte informații relevante dacă au folosit sau nu excepția cu privire la interzicerea uh, dispozitivelor de manipulare. Bun. Dar în regulamentul 692 pe 2008 se spune că producătorii trebuie să, uh, să furnizeze autorităților de omologare informații cu privire la strategia de operare a sistemului de recirculare a gazelor de eșapament, EGR, inclusiv uh, funcționarea sa la temperaturi scăzute. Deci, faceți trimitere la regulamentul Euro 6 din 2007 de fiecare dată când discutăm utilizarea dispozitivelor de manipulare. De ce n-ați folosit niciodată um, trimiterea la regulamentul 2008 pentru a obliga producătorii, poate prin intermediul statelor membre, să lămurească modul în care utilizează Um, dispozitivele de uh, manipulare sau să lămurească de ce au um, uh, respins anumite tehnologii de reducere a emisiilor. I will try to answer your question. I... Am să încerc să vă răspund la întrebare. Cred că, în primul rând, există o diferență cu privire la conținutul obligației pe care ați uh, citat-o și care face parte acum din RD2. O să revin imediat, pentru că este tocmai declarat pe care a făcut-o producătorul și tocmai asta am introdus pentru a obliga um, producătorii uh, să declare ceea ce nu erau obligați să declare în temeiul uh, legislației anterioare. Acum, Cred că la întrebarea noastră mai degrabă să răspundă autoritățile de omologare, pentru că ele trebuie să verifice tipul acesta de informații. Producătorul trebuie să uh, le acorde autorităților de omologare informații cu privire la sistemele care protejează motorul și acestea, autoritățile, autoritățile de omologare trebuie să verifice. Deci ele sunt cele mai uh, în măsură să vă spună dacă au făcut acest lucru. Deci uh, autoritățile de omologare din statele membre. Apoi, ca să completez acest răspuns, astăzi, cu introducerea celui de-al doilea pachet, le uh, cerem uh, producătorilor să um, furnizeze informații cu privire la um, sistemul de bază. Bun, dar acesta este un regulament din 2008. Deci noi ne spuneți să adresăm întrebările către autoritățile de omologare, pentru că noi, în calitate de comisie, n-am fost uh, la curent cu modul în care se poate folosi acest regulament. Comisia nu, dar este vorba de un fel de lanț al răspunderilor, o ierarhie. Și, până la urmă, um, autoritățile de omologare care omologează mașina, acestea sunt cele care trebuie să solicite aceste informații să vi le furnizeze dumneavoastră. Mulțumesc, uh, domnul Cares. Nu am să dau cuvântul domnului Chize. Mai venit las. Da, trebuie să-l ajut puțin pe colegul Carins, care a adresat deja atât de multe întrebări foarte bune. În calitatea de reprezentant al PP-ului, sunt în situația puțin ciudată în care sunt de acord cu colegul Eichhout, pentru că această audiere nu ne ajută să înțelegem prea bine ce se întâmplă. Dacă pot să rezum aspectele cronologice, domnule Cozigu, am ajuns la concluzia că din 2007 știți că emisiile de oxid de azot uh, cauzate de motoarele diesel sunt foarte mari și relativ uh, imediat după aceea, în contextul procedurii uh, comitologice, care nu este foarte bine cunoscută de cetățeni, s-a creat acest grup de lucru în anul 2011 și în anul 2015 se face propunerea legată uh, de un nou ciclu de testare pentru reflectarea condițiilor reale de condus, care ar urma să intre în vigoare din anul 2017. Deci, de la identificarea unei probleme până la propunerea unei soluții, au durat uh, 10 ani. Și ce notă v-ați dat dumneavoastră personal uh, pentru această performanță? Um, first. În primul rând, cred că trebuie să precizez mai bine Mhm. și informațiile pe care le-am transmis noi. Ca să avem o înțelegere comună. Faptul că emisiile de dioxid de, oxid de carbon erau o problemă, um, era o problemă mai veche, erau deja reglementate de legislația dinainte și așa de ani buni. Problema era aceea că testul care se aplica nu corespundea cu emisiile în, uh, în uh, condiții normale de condus, în realitate. Și apoi activitatea tehnică a fost una destul de complexă, a durat mai mult decât am fi sperat noi, dar s-a făcut, s-a lucrat la înființarea unui test care să măsoare emisiile în condiții reale de condus. Dar nu pot să vă spun că eram la um, curent uh, cu emisiile de uh, oxid de um, azot și că știam că e o problemă și că n-am, uh, luat, n-am făcut nimic tot acești, tot acești ani. Nu e adevărat, s-a adoptat legislație, se cunoștea riscul acestor dispozitive de manipulare, erau interzise și apoi um, s-au făcut Tocmai de acolo am început să lucrăm la îmbunătățirea testului. să vă întreb foarte, uh, foarte pe scurt. Nu am spus că nu ați făcut nimic. Însă, ați uh, trecut la măsuri, însă această perioadă de timp de la, din 2007 până la intrarea în vigoare a propunerii legislative 2017 uh, reprezintă, reflectă două cicluri cincinale din perioada comunismului. Nu știu dacă acesta este modul în care Comisia Europeană dorește să funcționeze. Um, allow me to, to comment perhaps. Dați-mi voie să comentez cumva în calitate de uh, outsider, pentru că m-am pensionat, n-am mai fost uh, implicat în legislație în ultimii 10 ani, deci privesc lucrurile din afară. Când uh, lucram la unitatea pentru automobile, eram conștienți de slăbiciunile testării, dar nu era o slăbiciune legată de emisiile de oxizi de azot, ci era o slăbiciune legată de consumul de combustibil. Consumatorii știau că, de fapt, mașina respectivă consuma mai mult decât indica testul. Dar comisia a sprijinit Comisia UNEC, Comisia Economică pentru Europa a ONU, uh, să renuiască ciclul de testare. A durat 10 ani. Atât a durat pentru a se găsi un nou ciclu de testare pentru uh, autovehiculele ușoare. Este noul ciclu care va intra în vigoare anul viitor. Acum, dacă compar asta cu ce au făcut uh, succesorii mei în cadrul comisiei, spuneți că a durat uh, și acesta 10 ani, dar nu este chiar așa. Din câte am auzit eu și am cam aceleași informații ca și dumneavoastră, activitatea a început în 2011, deci sunt 5 ani. Oh, sorry. <laughs> sorry. uh, Mr. Henk, uh, Mrs. Sheldon-Molden. So sorry. Doamna Sheldon-Molden. Much. Well, I mean, I suppose it goes for everyone. Mulțumesc. Bănuiesc că e valabil pentru toată lumea. Suntem puțin frustrați. Încercăm să aflăm ce s-a întâmplat. Asta ca să ne asigurăm că nu se va mai întâmpla. Și din perspectiva mea, bun, înțeleg că știați că existau probleme, vă îngrijorau dispozitivele de manipulare, dar n-ați făcut nimic pentru că n-ați avut dovezi. Bun. Dar ați încercat să promovați această discuție în uh, grupul de experți uh, al autorităților de comunicare de tip. Um, ați uh, prezentat acolo preocupările acestea legate de um, uh, dispozitivele de manipulare în cadrul TAAEG, Răspunsul este nu. N-au fost discuții cu privire la dispozitivele de manipulare în cadrul autorităților de omologare. De ce? Pentru că erați preocupați, știați că există un risc, dar nu ați pus problema în formul unde erau implicate statele membre și puteați să schimbați bunele practici. De ce? Nu ați adus uh, în discuție problema. Avem două explicații. În primul rând, trebuie să ne întoarcem în 2010 pentru a înțelege lucrurile. Ehm, în 2010 ehm, era legată de problema practicilor autorităților de omologare. S-a creat acest grup uh, pentru a ne asigura că avem informații. Apoi, o altă problemă este că discuțiile din acest grup TAEG veneau mereu la inițiativa unei um, probleme pe care o puneau um, reprezentanții statelor membre sau autorităților de omologare din statele membre. Și nu s-a întâmplat în acești ani ca uh, această chestiune a dispozitivelor de manipulare să fie um, propusă de aceste autorități de supraveghere, de omologare de tip, de statele membre. Nu, asta este problema. Nu puteați dumneavoastră să puneți problema. Erați preocupați de acest risc. Bun, înțeleg. Nu ați făcut acest lucru. Mulți dintre dumneavoastră deja au făcut o propunere pentru un nou sistem de omologare de tip. Și încă păstrați acest sistem decentralizat în care statele membre încă mai fac uh, o mare parte. Acum, uitându-vă retrospectiv, chiar considerați că acest sistem decentralizat este cea mai bună soluție pentru a ne asigura că în viitor nu, numai, nu vor mai fi astfel de înșelăciuni și că mm, mașinile chiar vor respecta legislația, pentru că eu una am um, niște îndoieli în acest sens. Uh, you make reference to our proposal. Faceți trimitere la propunerea noastră și primul lucru pe care l-aș preciza se referă la îmbunătățirile aduse de această propunere și nu mă refer aici la dispozitivele uh, de, de invalidare, pentru că acestea sunt reglementate prin noul uh, ciclu de testare RDE. Trecând la această propunere, definiția responsabilităților diferiți, diferiților uh, actori implicați este mult mai uh, precisă, indiferent că este vorba de producători, de autoritățile de omologare, de serviciile tehnice la care se recurge. Apoi măsurile de supraveghere a mașinilor aflate în uz permit reacții foarte clare, rapide din partea statelor membre în cazuri în care normele nu sunt respectate, ceea ce nu există în cadrul de reglementare actual. Apoi, există uh, măsuri foarte clare prevăzute uh, pentru măsuri de servis uh, neclare și sunt prevăzute sancțiuni la nivel european. Toate aceste elemente nu există în acest moment. Producătorii sunt obligați să furnizeze uh, informații privind programele informatice care să permită verificări externe. De ce este în continuare un sistem descentralizat? Dacă ne-am, ne-am gândit la posibilitatea creării unei agenții europene, însă am renunțat la această pos- posibilitate din trei motive principale. În primul rând, pentru că durează foarte mult timp până când uh, este creată o asemenea agenție europeană și am dorit să avem o reacție rapidă. În al doilea rând, costul creării unei asemenea agenții. În al treilea rând, există infrastructura necesară la autoritățile de omologare de tip și cu autoritățile de supraveghere a autoturismelor în uz. Este o infrastructură uh, extinsă și ar fi foarte dificil de, de înlocuit. Da, înțeleg că există un sistem uh, care funcționează, dar tocmai acesta nu a funcționat atât de bine. Nu este mai bine să îl uh, reformăm din uh, temelie, să creăm un sistem uh, centralizat, însă poate vom purta această discuție în viitor, poate la Comisia IMCO. Doamna președinte, îmi cer scuze că intervin, însă uh, argumentul care se referă la respectarea timpului poate este prevăzut puțin ca fiind dezechilibrat. Domnul Heinkel, vă mulțumesc. Am o întrebare adresată doamnei Șihovska. Poate ați auzit de încercările noastre lipsite de succes de a-l invita pe fostul comisar domnul Verheugen de a participa la o audiere în comisia noastră. Analizându-vă CV-ul, am văzut că ați făcut parte din cabinetul domnului Günther Verheugen și aș dori să vă întreb dacă vă aduceți aminte ați discutat cu dumnealui subiectul discutat de noi astăzi aici? Răspunsul este foarte scurt. Nu. Domnul Henkel, vă aduceți aminte dacă, dum- uh, dacă dumnealui ar fi discutat acest subiect cu altcineva? Uh, dacă aceste întrebări vor fi similare, va trebui să uh, răspund cu nu. Deci aș dori să clarific, între 2007 și 2009 am, uh, am lucrat în cabinetul domnului Verhoeven, nu m-am ocupat de uh, acest, uh, de subiectul audierii de astăzi și nu am avut niciodată ocazia de a discuta acest subiect cu dumnealui atunci sau până astăzi. Mulțumesc. Aș avea o întrebare adresată domnului Jean. Domnule Jean, ne-ați trimis CV-ul ca toată lumea, însă, spre marea mea surprindere, nu precizați care au fost activitățile dumneavoastră între 2002 și 2015. V-aș propune să ne transmiteți aceste informații mai târziu, pentru că poate activitățile dumneavoastră sunt relevante în contextul uh, dezbaterii noastre de astăzi. Și trecând la fond acum, în momentul în care Comisia a decis uh, condițiile, limitele pentru normele Euro 5 și Euro 6. Nu ați, uh, nu ați avut informațiile pe care le-ați primit ulterior din partea noilor, noilor cicluri de testare în condiții reale de condus. Și, dar acum dispuneți de aceste informații și aș dori să vă întreb dacă considerați că, că aceste norme ar trebui să fie schimbate în vreo, direc- într-o, în vreo direcție anume, pentru că acum am înțeles că există că această prăpastie între normele respective și testele, ciclul de testare este tot mai mare. Deci vă gândiți la modificarea valorilor limită pentru cele două norme? If, if, if the question is whether we dacă uh, vă referiți la faptul că acum lucrăm la o propunere legislativă pentru norma Euro 7, răspunsul este nu. Însă ne ocupăm de dezvoltarea noului uh, ciclu de testare a emisiilor în condiții normale de, de, de drum, uh, la noul ciclu de testare armonizat mondial și așa mai departe, siguranța rutieră. Foarte bine. Însă majoritatea autoturismelor de pe drumurile europene au deja câțiva ani, nu știu care este media, 7, 8, 9 ani. Și aș dori să vă întreb ce putem face pentru a obține teste teste care să garanteze uh, buna funcționare autoturismelor și după câțiva ani de utilizare. Uh, Vă mulțumesc pentru această întrebare. Este o întrebare fundamentală, pentru că, după cum știți uh, și dumneavoastră foarte bine, um, autoturismele sunt verificate înainte de a fi introduse pe piață. Însă, normele nu sunt atât de stricte pentru verificarea autoturismelor uh, care sunt în utilizare pachetul de propuneri legislative pe care îl discutăm astăzi, uh, privind omologarea de tip și uh, ciclul de testare a emisiilor în condiții normale de drum, uh, încearcă să răspundă tocmai acestei probleme. Să există teste efectuate de comisie, de, mai precis de Centrul Comun de, de Cercetare, de autoritățile statelor membre, a utilizării autoturismelor în, în uh, utili, utilizare. Vorbim și despre conformitatea care trebuie să fie uh, respectată de autoturismele care sunt în serviciu în continuare. Mulțumesc, domnul Federley. Vă mulțumesc. Mi se pare că această audiere este una uh, foarte interesantă. Mi-am uh, schimbat uh, întrebările pe care doream să vi le adresăm pe parcursul acestei audiere. Am discutat foarte mult despre date. Când ați, ați uh, obținut anumite informații, când ați demarat anumite uh, proceduri și îmi aduc aminte de reprezentanții Agenției Europene de Medii care au spus că deja din anul 2004 un raport publicat atrăgeau atenția că există o discrepanță imensă între emisiile presupuse și emisiile reale. Deci Cred că ar trebui să mergem înapoi în timp uh, până în anul 2004, când uh, a fost publicat uh, raportul respectiv. Astăzi suntem în anul 2016, deci au, au trecut 12 ani și nu am putut să impunem respectarea cadrului legislativ existent deja. Și la fel ca și colega mea din partea socialdemocrații, din partea socialdemocraților, aș dori să înțeleg și eu ce s-a, ce s-a întâmplat. Și am uh, întrebări uh, referitoare nu la proceduri, ci la echilibrul de puteri și la procesul de legiferare. Considerați că există o problemă din punctul de vedere al uh, diviziunii prerogativelor, competențelor între Consiliu și Comisie în acest domeniu? It's difficult for me to explain. Este greu să-mi exprim o părere personală pe acest subiect, însă nu cred că problema este reprezentată de dezechilibrul competențelor între Comisie și Consiliu, ci faptul că sistemul în funcțiune astăzi nu este satisfăcător din punctul de vedere al, uh, uh, al normelor. De exemplu, este prea laș când vine vorba de Uh, legislația privind uh, omol- omologarea de tip. Și uh, există elemente pe care le-am amintit, elemente pe care dorim să le îmbunătățim prin reformarea sistemului. Să insistăm mai mult că asupra faptului că supravegherea producătorilor să nu revină un, unui singur stat membru și că Comisia Europeană să primească un rol uh, mai important în uh, procesul de supraveghere, sancțiuni pe plan, uh, pe plan european și nu pe plan național. Deci, din acest punct de vedere, cadrul legislativ cred că trebuie să fie îmbunătățit mai degrabă decât uh, modificarea echilibrului prerogativelor Comisiei și Consiliului. Cunoșteați raportul Agenției Europene de Mediu din anul 2004 și Ați uh, acționat în vreun fel deja din anul 2004? Um, sorry, it's a long time ago. Îmi cer scuze, a trecut mult timp de atunci și astăzi nu, nu vă mai pot uh, spune dacă am cit, dacă citisem raportul uh, respectiv. În mod sigur, fă, am făcut propuneri de reducere a emisiilor de oxid de azot. Poate vă aduceți aminte. Inițial, uh, Comisia a uh, făcut doar o propunere pentru norma Euro 5. Consiliul a insistat să există o etapă ulterioară uh, cu emisii mai stricte, norma Euro 6 și Comisia a adoptat până la urmă aceste valori limită. Însă, haideți să înțelegem foarte clar despre ce discutăm. Discutăm despre emisii de oxid de azot, care au fost, uh, este posibil să fi fost mai mari decât ar fi trebuit să fie și nu discutam la momentul respectiv despre uh, dispozitive de invalidare. Dacă îmi permiteți o întrebare foarte scurtă, doamnă președinte. Înțeleg tot mai clar că avem un sistem prea complicat care nu prevede mecanismele adecvate, pentru că raportul Agenției Europene de Mediu a fost unul public. Chiar și Parlamentul European ar fi putut să facă ceva și nu a făcut nimic. Deci, și nouă ne revine o parte, pentru, o parte a responsabilităților. Însă, din punctul de vedere, care ar trebui să fie procedura de urmat? Dacă apare, se publică un uh, raport care ne spune că normele legislative nu sunt uh, respectate datorită dispozitivelor de, inval- de invalidare sau din alte uh, motive. Uh, indiferent de, de motive, dacă vedem că uh, obiectivele stabilite prin lege nu sunt obiective, uh, ce trebuie să facem dacă anumite agenții ne spun că există uh, discrepanțe uh, care ar trebui să fie procedura pe care ar trebui să urmăm pentru a ne asigura că legislația adoptată de Parlamentul European și de Consiliu este și respectată? Let me comment as, an, uh, as a semi-outsider. Um, and I'm... Dacă îmi permiteți un uh, comentariu în calitate de uh, semi-outsider, eu pentru prima dată particip la o reuniune a acestei comisii și percep această frustrare uh, din sală uh, pentru că Comisia Europeană nu a investigat această problemă a dispozitiv, dispozitivelor de invalidare. Este o parte a problemei și recunosc că ați fi preferat dacă Comisia Europeană ar fi fost mai activă, ar fi mers mai departe și așa mai departe. Există un alt aspect al problemei. Ce vom face și ce anume a făcut Comisia Europeană pentru a ne asigura că așa ceva nu se va mai repeta pe viitor? Și din acest punct de vedere, în calitate de observator din exterior, trebuie să spun că am fost foarte uimit că a fost găsită o soluție de către Comisie, propunerea privind al doilea pachet uh, RDE doar la 10 zile după ce uh, a izbucnit scandalul Volkswagen. Și, de fapt, primul, uh, prima propunere privind uh, măsurarea emisiilor în condiții normale de drum a fost adoptată înaintea apariției scandalului respectiv. Deci nu ar fi corect să spunem că Comisia nu s-a achitat de sarcina care era vina. Cred că s-a descurcat foarte bine într-un domeniu, într-un domeniu foarte promițător care ne va permite să evităm repetarea acelorași probleme pe viitor. Legislația pe care o adoptăm acum acoperă mii de cazuri potențiale. Dumneavoastră examinați trecutul, un caz uh, individual care ține de dispozitivele de invalidare, uh, pe bună dreptate, însă este o abordare limitată. Domnul Turmes, vă mulțumesc. Am următoarea întrebare. Avem uh, patru funcționari ai comisiei care ne spun povești frumoase. În același timp, comisia a refuzat să ne transmită documente relevante. Aceleași patru persoane. Am primit șapte pagini de documente care au fost publicate între anii 2011-2013. Glumiți! ne credeți uh, proști, cred că ați avut uh, sute de uh, schimburi de reuniuni, pentru că anii 2011-2013 au fost foarte aprinși pentru că acest sector industrial a încercat să împiedice introducerea uh, sistemelor mobile de măsurare a emisiilor. Deci mie mi se pare că există o strategie deliberată a Comisiei de a nu ne transmite Uh, documente care să ne permită să verificăm afirmațiile de astăzi. În legătură cu ultima uh, afirmație, domnul Petimalia uh, a redactat o foaie de parcurs uh, privind pașii care ar trebui să urmați deja din anul 2014 și să spuneți că răspunsul Comisiei uh, a venit la doar 10 zile după izbucnirea scandalului, ne dovedește că, de fapt, scandalul din Statele Unite ale, ale Americii a determinat Comisia să răspundă, pentru că înainte orice era posibil și aș dori să revin la un e-mail crucial, un e-mail din anul 2008, prin care Direcția Generală pentru Mediu cere Centrului Comun de Cercetare să măsoare uh, să măsoare emisiile autoturismelor BMW și Volkswagen, care tocmai lansaseră o nouă generație de autoturisme diesel curate în, în Statele Unite ale Americii și aș dori să știu dacă Centrul Comun de Cercetare a măsurat emisiile autoturismelor respective lansate pe piața americană. Deci, Direcția Generală pentru Mediu a cerut JRC, Centrului Comun de, de, de Cercetare, deja din anul 2008, în, uh, analizarea tehnologiilor uh, diesel folosite pentru a respecta uh, valorile limită de emisii mult mai stricte din Statele Unite ale Americii. Deci, s-a adresat această cerere? Da sau nu? Și dacă nu, de ce nu? I mean, I think the, the, co- uh, the colleagues all the... Cred că toți colegii uh, prezenți fac parte din direcția generală Grow, creștere. Vă referiți la un mail uh, trimis de direcția generală Mediu, deci poate ar trebui să adresați această întrebare a reprezentanților de la această direcție generală sau Centrului Comun uh, de, de cercetare. Ă, știți foarte bine că oricine poate adresa un e-mail Centrului Comun de Cercetare, care depinde de direcția dumneavoastră generală și eu cred că în momentul în care vom primi documentele pe care le-am solicitat, vom putea demonstra că uh, recurgeți la uh, minciuni. Ar fi o surpriză dacă mailul respectiv nu ar fi ajuns uh, Uh, nu ar fi ajuns și la direcția dumneavoastră generală? Pentru că ar fi trebuit să primească oricum undă verde din partea uh, dumneavoastră. Îmi cer scuze, însă nu mi-aduc aminte de acest uh, schimb de e mail însă vă asigur că voi examina problema și uh, vă voi transmite la informațiile relevante privind acest, această corespondență. Bine, deci revenim la perioada 2007-2008. În ce moment a, a efectuat Centrul Comun de Cercetare uh, autoturismele care respectau norma Euro 5? Pentru că a spus că nu existau uh, asemenea teste, asemenea rezultate. Deci când au fost examinate uh, autoturismele respective de către Centrul Comun de Cercetare? La începutul, la mijlocul sau la, sfârși, la sfârșitul anului uh, 2009? Yeah. And don't tell me that you will... Și să nu spuneți că nu vă, să nu vă aduceți aminte, pentru că uh, a fost uh, un eveniment important de care nimeni nu-și mai aduce aminte acum. Testele respective au fost efectuate în perioada 2009-2010. Dar când anume, precis? Because I have the damned impression of... Pentru că eu am următoarea impresie. Testele Centrului Comun de Cercetare au fost efectuate, studiul acestui centru a fost pregătit și Direcția Generală Enterprise și-a exprimat veto față de publicarea acestor teste. La sfârșitul anului 2009, la începutul anului 2010. Deci am pierdut mai mult de un an după efectuarea acestor teste și aceasta a fost responsabilitatea uh, dumneavoastră. Doamna președinte, dacă nu-și aduc aminte data precisă, o putem, uh, o vom primi în scris. Dar, dar refuză să ne oferă aceste informații. Nu vă pot preciza lunile în care Centrul Comun de Cercetare a demarat efectuarea acestor teste ceea ce vă pot spune. Prima parte a studiului din 2010, care a fost publicată uh, în anul 2011, s-a efectuat la cererea expresă a colegilor din Direcția Generală uh, Antreprenoriat Enterprise. Deci cererea efectuării testelor a venit din partea Digi Enterprise în 2010. Centrul uh, Comun de Cercetare a testat autoturismele în două etape, două tranșe. În prima etapă au fost testate 13 sau 11 autoturisme și pentru următorul studiu alte 3 autoturisme. Însă a examinat o varietate de autoturisme. Au examinat uh, autoturisme cu motoare diesel, cu motoare pe benzină, cu sisteme de propulsie uh, hibridă. Deci cererea a fost făcută în anul 2009, studiul a fost publicat în anul 2011. Domnul Turmes, pentru că nu v-ați dorit, v-ați împotrivit publicării acestui studiu înainte. Ați forțat uh, GRC să organizeze un uh, seminar, un atelier și pentru că uh, v-ați temut atât de mult de rezultatele, de publicarea rezultatelor acestor teste, uh, ați propus uh, crearea unui grup de lucru care să se ocupe de măsurarea emisiilor în condiții normale de drum. Da sau nu? Desigur, nu. Doamna președinte, vă aduc aminte că am discutat uh, acest subiect al accesului la uh, documente, vom discuta și cu coordonatorii diferite aspecte care țin de confidențialitate și așa mai departe. Vom exercita uh, presiunile necesare pentru a rezolva această problemă, domnule Turmes, legată de accesul la documente. Nu. Domnul Zulu are cuvântul. Grazie. Ehm, eh, prima si è fatto riferimento alla procedura. S-a făcut eh, referire la procedura UNECE. Am o întrebare. De ce Comisia a considerat că procedura acestei, ehm, această procedură VLTP când uh, un studiu recent arată că măsurarea CO2-ului, dioxidului de carbon, va fi oricum în felul în care este făcută subestimată. De ce deci Comisia nu a decis, în loc să se uh, bazeze pe Artemis, pe un sistem de evaluare a emisiilor uh, poluante, care este aprobat și de către Agenția Europeană a Mediului și care a fost dezvoltat în acest scop. Perhaps just one comment before we answer your question. Uh, Un scurt comentariu înainte să răspund uh, la întrebare. În legătură cu documentele, au fost 129 de documente între aprilie și mai. E clar că discuția e confidențială, da, dar nu ar trebui să dăm impresia că numai acestea au fost uh, documentele pe care le-am transmis. Au fost aproape 130 de documente în acea perioadă. Nu, nu trebuie să începem acum o discuție bilaterală. Vă rog, eu nu pot să răspund la întrebarea a doua. Putem să vă dăm un răspuns în scris, dacă sunteți de acord, pentru că nimeni de aici nu pare să poată să răspundă la această întrebare precis. Bine, o să primim uh, răspunsul în scris. Vă rog să mai continuați? Vreți să mai continuați? Nu. Bine. aceasta încheie a doua rundă de întrebări și acum trecem la ultima rundă de vorbitori de, către, de câte trei minute. Suntem cam în urmă, deci vă rog să nu depășiți aceste trei minute. Mai întâi, domnul Niedermayer, vă rog. Da, mulțumesc. O să încerc să fiu disciplinat. Am două întrebări. Prima întrebare, de fapt întrebarea zero, este dacă vă simțiți atât de frustrați că suntem și noi, dar nu aștept un răspuns. Altă întrebare se referă la un comentariu pe care l-a făcut alt vorbitor în legătură cu alte programe anterioare despre măsurătoarea consumului și măsurarea dioxidului de carbon și vreau să știu dacă există diferențe în măsurarea acestora în testele de laborator unele diferențe sunt cauzate de, de stilul de condus sau de chestiuni obiective, însă nu știm încă în continuare care este ajustarea care se face la mașini uh, pentru uh, după rezultatele acestei uh, măsurători. Apoi am văzut pe acum un articol pe BBC care se refera la o manieră foarte precisă de a ajusta uh, mașinile după astfel de măsurări, măsurători. Nu putem spune în continuare că n-am avut destule uh, dovezi. Deci, dacă puteți să-mi să amintiți, vă rog, care a fost reacția inițială a Comisiei și cum putem să ne uh, asigurăm că nu se va repeta această reacție pe viitor. Și a doua întrebare se referă la dispozitivele de invalidare. Am vorbit despre ele și uh, despre revelațiile presei din ultimele săptămâni și luni în care a existat suspiciuni foarte mari despre existența dispozitivelor de invalidare. Dispozitivele, de exemplu, în care era comparat condusul fără nicio mișcare a volanului, apoi GPS-ul, um, nivelul de temperatură, toate aceste variațiuni care pot fi folosite pentru a ajusta strategia de emisii ale, a motorului. Deci mă întreb dacă ne uitam, vă uitați în trecut la astfel de um, moment, de evidențe foarte simple pentru a putea uh, primi un rezultat uh, foarte, foarte uh, exact dacă ați folosit aceste metode pentru a putea avea un rezultat mai precis. Deci. Mulțumesc. În legătură cu prima întrebare, diferențele dintre um, emisiile de dioxid de carbon și uh, consum, ce s-a făcut? Aceasta a fost prima întrebare. Noi uh, ne-am bazat de data aceasta pe activitatea um, forumului ONU de la Geneva, și uh, pe ceea ce s-a început în 2009. În 2014 s-a adoptat o lege, deci în martie 2014 am avut un regulament care prevedea teste și măsurători mai precise pentru măsurarea dioxidului de carbon. Aceasta um, a fost transpusă în uh, legislația europeană. Am adoptat acest text săptămâna trecută, care va fi trimis uh, Parlamentului și Consiliului pentru control și supraveghere. Noi am fost conștienți de aceste discrepanțe, am luat uh, măsuri imediate pentru ca să le, uh, le ajustăm, am transpus uh, regulamentul în legislație în, și acum nu ne-am oprit, bineînțeles, el va intra în vigoare, va monitoriza măsurătoarea dioxidului de carbon și dacă um, va fi nevoie să continuăm, atunci vom lua pașii necesari pentru ca să mergem mai departe. Îmi cer scuze, aceasta înseamnă că măsurile pe care le-ați folosit în trecut și care au fost uh, vizibile și în raport erau ilegale sau ce înseamnă? Nu, nu înseamnă că erau ilegale, înseamnă că măsurile au fost stabilite, bazate pe ciclul de testare care în continuare este valid. Avem o perioadă de tranziție însă în care măsurile mai sunt valabile, dar sunt colaborate cu, coroborate cu alte proceduri de testare, așa cum uh, știu și colegii de la DG uh, Climate. Deci pentru perioada de tranziție este uh, mașinile vor trebui să fie aprobate conformitate cu noua procedură de testare. Domnul Zoriniu are cuvântul, vă rog. Domnule Zoriniu, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Da, deci vă rog să, dacă puteți să mă ascultați. Aș vrea să ne întoarcem la studiul uh, cu privire uh, studiul de impact uh, despre care vorbiți. Dumneavoastră ați spus că nu știați că au existat manip, um, aceste dispozitive de manipulare, însă foarte multe studii au menționat existența lor. Poate că merită să citesc în engleză ce scrie aici și anume existența unor dispozitive de manipulare pentru a îmbunătăți performanța de condus sau pentru a putea înlocui, înloc, pentru a putea face economie la aceste um, instrumente. Deci dumneavoastră spuneți că nu a existat nicio eh, dovadă, însă totuși există studiu, studiul acesta care înseamnă că pentru noastră nu este credibil. Dacă acest studiu nu este credibil, pentru că un lucru care scrie aici nu pare să fie suficient, atunci de ce ați folosit acest studiu pentru a putea să, pentru a eh, împotriva statelor membre pentru ca să demonstrați încălcarea eh, limitelor de noxe. Sau, mai precis spus, de ce ați avut două uh, măsurători diferite, deci ați lucrat cu două măsuri. Pe de o parte aveți un studiu în care nu credeți, dar pe de altă parte luați consecințe pentru statele membre pe baza acestui studiu. Ce était en cause, je dirais. Cel mai important lucru pentru noi a fost dorința de a schimba metoda de verificare a emisiilor. Procedura care s-a aplicat și care în continuare se aplica nu putea să fie ameliorată, ci trebuia revizuită într-o manieră dramatică și deci trebuia o altă abordare. Raportul de care vorbiți dumneavoastră aduce elemente suplimentare pentru a arăta că este urgentă nevoia unei proceduri de măsurare a în, um, acestor emisii. Da, dar de ce spuneți tot timpul că nu, spun, nu știați că existau uh, dispozitive? Mențineți această afirmație că nu existau dispozitive, că nu aveați cunoștință? aveam cunoștința faptului că erau interzise și a faptului că erau, exista un potențial ca ele să fie folosite, de aceea dispozitivul pe care le aveam era tocmai prevăzut pentru a reduce utilizarea sistematică a acestor dispozitive. Fără microfon vorbitorul. atunci eu trag concluzia că dumneavoastră știați de existența acestor dispozitive care, de fapt, manipulau uh, numărătoarea emisiilor, ceea dar indiferent cum se, dar dumneavoastră numiți aceste lucruri quelque chose, nu le numiți dispozitive, nu? Așa le numiți. Da, riscul era acolo și noi eram sensibilizați față de risc. Doamna Galpelț, vă rog. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. prima remarcă este foarte importantă. Nu suntem frustrați, dar uh, comisia noastră dorește să um, afle cât de adevărate sunt aceste informații. La reuniunea noastră am aflat că nu comisia noastră este cea care cere informații, ci comisia este acum uh, la rând să ne ofere aceste informații. Nu noi trebuie să le mai cerem, ci dumneavoastră trebuie să ni le dați în scris. E foarte ciudat, cel puțin spus, să avem informații la dispoziție, dar care să nu fi permis evitarea acestui scandal. E mai degrabă rizibil să constatăm că a fost nevoie mai întâi de un scandal pentru ca Comisia să schimbe ceva la această legislație. Și uh, nu am o senzație bună deloc când ascult argumentele dumneavoastră. Prima întrebare este următoarea. În uh, ceea ce privește grupul de experți care s-a ocupat de norme, ce a putut să constate și să obțină acest grup de experți în domeniul armonizării normelor. În legătură cu regulamentul 715 din 2007 și uh, dispozitivele de invalidare, criteriile nu sunt foarte clare și producătorii pot să folosească această neclaritate în favoarea lor. Dumneavoastră ați mai menționat că ar trebui să se revizuiască regulamentul. Ați făcut ceva pentru ca să se schimbe? O a doua întrebare din partea mea se referă tocmai din nou la aceste dispozitive de invalidare. Definiția SUA diferă foarte mult de, difere, de definiția Uniunii Europene. ONG-uri au uh, constatat același lucru și Consiliul Transport a putut confirma același lucru. Puteți să ne enumerați dezavantajele lor? Vă rog. Bun. În legătură cu ceea ce facem noi pentru a evita situația, vreau să menționez în primul rând că am introdus uh, procedura de testare în condiții reale, care reduce considerabil riscul folosirii acestor dispozitive. S-a mai menționat ceva. Producătorii vor fi obligați să își declare strategia de control, deci să dea mai multe informații despre cum verifică. Și uh, vor mai fi obligați și și aceasta în reforma omologării de tip să uh, ofere deci informații despre adaptarea software-ului pentru ca uh, informațiile să poată să fie publicate și pentru ca verificări independente să poată să fie făcute. În ceea ce privește definiția Statelor Unite, te rog, Joana. Da, două puncte ați menționat. Definiția 715 nu este clară, ați spus. Noi considerăm că această definiție e foarte clară, poate fi implementată chiar acum de către producători și de către autorități. Definiția e clară. Ceea ce este necesar e mai degrabă o interpretare comună și despre asta încercăm noi să facem, să schimbăm ceva. Aici se face legătură și cu legislația Statelor Unite, pentru că legislația Statelor Unite și au UE de fapt, e foarte similară. Definiția UE se bazează pe legislația SUA. Nu există o diferență aici, ci o diferență în cum este aplicată și, după cum explicam înainte, aplicarea, de exemplu, înseamnă strategia de protecție, um, al doilea pachet al RD, dar în același timp și uh, felul în care e implementată legea și cum e implementată definiția. Aceasta diferă între cele două continente, dar în rest definiția e aceeași. Da, și eu aș dori să știu, vă rog, în legătură cu TAEG-ul, TAG-ul, dacă s-ar putea să se pună din partea comisiei uh, puncte pe ordinea de zi pentru ca să le discutăm. Da, bineînțeles. Mulțumesc. Atunci, în acest caz, vreau să știu dacă la un moment dat ați uh, v-ați gândit să puneți pe ordinea de zi respectarea regulamentului 715-2007, articolele 5 și 13 mai precis, pentru ca să puteți discuta cu statele membre și autoritățile naționale, dar și cu alte autorități, uh, mai multe încălcări care au avut loc. Și aș vrea să știu mai precis dacă ați putut aborda urmarea scrisorii Comisiei, care este citată în întrebarea 8 în legătură cu obligațiile statelor membre pentru respectarea articolelor 5 și 13. Într-adevăr, avem discuții cu privire la aplicarea regulamentului 715 și uh, definiția acestor uh, instalații sau dispozitive. Am avut o întâlnire în octombrie, una în februarie și una în uh, săptămâna trecută, unde am discutat mai multe aspecte legate de practică, de definiție, de necesitatea de a avea o interpretare corectă. Deci exact acele subiecte despre care vorbim la forum și care au ca scop tocmai să avem o interpretare comună. Da, doar că eu cred că scrisorile pe care le-a trimis Comisia Statelor Membre sunt mai vechi. Deci înainte de aceasta nu a existat uh, un alt, uh, o altă analiză a TAG-ului uh, doar de, pe, de la scandalul Volkswagen s-a poziționat AG-ul pe acest subiect? Nu. Într-adevăr, nu a existat um, deloc uh, o altă, um, o altă analiză. Deci e vorba de un regulament 2007, din 2007, dar dumneavoastră vă așteptați la Volkswagen să puneți pe ordinea de zi deși exact această instituție, fiind dat că colaborează cu statele membre, cu autoritățile naționale, era cea care putea să discute și să lum facă lumina asupra subiectului. N-ați făcut-o însă înainte, nu? Forumul în care au existat discuții despre dispozitiv este TCUV-ul, TCMV-ul, însă au existat discuții acolo despre condițiile de punere în aplicare a, regulamentului Euro 5 Euro 6. Bun, pe mine ce m-ar interesa e articolul 5 și 13 din regulament, uh, din regulamentul 2007, care este obiectul comisiei noastre de anchetă. Mulțumesc, uh, domnule președ... doamnă președinte. În legătură, în legătură cu 715 de pe 2007, eu vreau să întreb despre articolul 5.2 care spune excepții care permit folosirea unor uh, dispozitive de reducere a sistemului de control a emisiilor. ele sunt folosite uh, pentru ca să protejeze motorul. Puteți să ne explicați cazuri specifice în care uh, ați văzut concret la ce servesc, pentru că par să fie totuși destul de largi în uh, domeniul de aplicabilitate. Deci, care este explicația specifică? Cum se intenționează folosirea lor? Dacă tot doar citesc ce scrie aici, pare să uh, existe un, um, un domeniu de aplicabilitate foarte mare pentru ele la articolul 5 aliniatul 2. Mulțumesc pentru întrebare. O să încerc să vă dau uh, informații concrete și să mă informez despre cazuri care ar fi putut, la care s-a folosit. Dar un exemplu concret care îmi vine acum este că dacă mașina, de exemplu, depășește altă mașină, are nevoie de un motor care să meargă la maxim, ceea ce ar fi o situație în care sistemul care reduce emisii e dezactivat uh, temporar. Deci există cazuri care, bazate pe motive de protecție a motorului sau pe motive de securitate, să se poate dezactiva, dar numai ca excepții și trebuie să fie aplicate într-o manieră foarte restrictivă. Desigur că suntem gata să vă dăm mai multe exemple de acest tip. Domnul Ghizeche. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am și o întrebare către domnul Schultenhaus, care este deja uh, la pensie, dar eu mă refer la trecut, așa că e bine că sunteți aici, domnule. Odată cu adoptarea regulamentului Euro 5, Euro 6 în anul 2007, s-a mandatat către comisie verificarea ciclurilor de testare și grupul de lucru a fost creat apoi în 2011. De ce a durat atât de mult între cele două? Da, colegul meu, Filip Jean, care era responsabil cu această problemă după ce eu am a preluat altă sarcină în comisie, a răspuns deja la întrebare. Regulamentul a prevăzut expres că noua procedură în legătură cu um, Euro 5 și 6 și valorile acestea trebuie să fie elaborate, deci trebuie să fie mașinile trebuie să funcționeze după aceste limite, iar uh, mașinile au fost cel de vreme uh, disponibile din 2007-2009. 2009 ați spus, aceasta înseamnă că ar fi, s-ar fi putut începe cu grupul de lucru în 2009, nu? Da, am stabilit că din 2009 a început uh, tocmai GRC-ul să facă testele respective și în momentul în care am avut primele rezultate ale acestor teste, dacă am înțeles bine, atunci s-a și creat uh, grupul de lucru. Totuși avem senzația aici că totuși nu s-a lucrat uh, sub presiunea timpului, așa cum ar fi trebuit și poate acesta este una din explicațiile pentru care domnul Verheugen nu a venit atunci când am invitat. De fapt, noi încă mai așteptăm un răspuns definitiv. Dacă domnul Verheugen, care cu siguranță ar putea să ne răspunde la aceste probleme, nu uh, vin, noi am scris, deci, nu vine, noi am uh, scris și câte doamna Erler, eventual, dacă vin, poate veni dânsa. Noi am vrea să știm dacă mai aveți pe cineva pe care puteți să ni-l recomandați, dacă dânsul nu vine să ne dea explicațiile acestea. Întrebările pe care le-a spus dumneavoastră au fost, după părerea mea, deja uh, tratate de către domnul Filip Jean în manieră exhaustivă, aș zice eu. Eu întrebam dacă puteți să ne recomandați altă persoană, puteți să ni le numiți în scris dacă nu vreți să ne dați aceste nume. Uh, director general de la Enterprise sau un head of unit, poate puteți să ne scrieți o listă, nu trebuie să o faceți dumneavoastră, poate să facă domnul Jean. Ce n'est pas à, à nous d'a- nu noi trebuie să indicăm astfel de informații și aș voi atrage atenția asupra nevoii de a respecta anumite reguli de protecție a datelor personale. Domnule Dante. Domnule Dante. Mulțumesc. Eu uh, am rămas destul de uluit de faptul că un uh, o treime din testele de conformitate din Europa sunt făcute în trei țări care nu mi se pare neapărat că sunt producătorii mari de mașini. Luxemburgul, o mie de teste pe o mie de mașini între 2009-2014. Același lucru în Olanda, de exemplu, um, și în Malta. Cum uh, puneți dumneavoastră așadar acestea în legătură cu răspunsul la numărul 2? Spuneți că s-a întâmplat așa pentru că există diferent, condiții diferite și mai puțin stricte care se aplică în statele membre. Eu vreau să înțeleg, uh, dacă se poate mai detaliat, care sunt uh, diferențele de parametri care sunt aplicate la testele naționale la aceste tipuri de verificări. Și aș vrea să știu care sunt acțiunile pe care le-ați pus în aplicare în ultimii ani, pentru că e destul de evident și se vede în rapoartele în care arată că mașinile și-au mutat uh, din sud în nord și din nord în sud uh, te- uh, laboratoarele de testare sau se vede și că există teste generale pe anumite mașini într-o țară, dar după aceea se face testul pentru emisii în altă țară. Care sunt acțiunile pe care le-ați pus în aplicare pentru ca să vedeți ce se întâmplă? Mulțumesc! Primul lucru pe care vi-l pot spune este că rapoartele au fost făcute de state unde nu sunt uh, țări principale unde se uh, fac omologări de drept. Dar uh, nu e adevărat că dacă Luxemburg e pe locul 1, Germania pe locul 2 și cu Germania nu e cazul. Acum, referitor la Luxemburg, nu Germania. Lussemburgo. Da, da, la Germania, evident, e primul yeah, but you said, you said... E clar că Germania este pe locul întâi, dar eu am spus de Luxemburg. Ne, dar ne-a spus că cei care au făcut rapoartele nu vin cu multe omologări de tip. Dar nu e adevărat. Germania a făcut un raport și chiar face multe omologări de tip. Dar în ceea ce privește Luxemburg și alte state similare care nu fac multe omologări de tip, cred că sunt mulți factori care pot explica situația. Unele autorități de omologare sunt uh, finanțate direct uh, pe baza numărului de omologări pe care le fac. Cât despre Luxemburg sau Malta, Aici cred că autoritățile trebuie să vă dea o, o explicație clară. Dar, conform legislației, desemnarea autorităților acesta este răspunderea statelor membre. Comisia nu are dreptul să intervină aici și legislația nu prevede niște cerințe specifice pentru autoritățile de omologare înainte să li se acorde mandatul. În plus, în unele cazuri, ba chiar multe dintre ele, nu autoritățile de omologare în sine fac testele, ci însărcinează niște servicii tehnice. Acestea pot să fie companii private, semi-publice, ba chiar pot să fie în afara statului membru unde se află autoritatea de omologare, ceea ce explică faptul că anumite autorități de omologare pot să uh, Um, să elibereze multe omologări cu resurse limitate. Acum lucrurile se schimbă, acum propunerea noastră uh, se consolidează normele pentru desemnarea serviciilor tehnice și pentru desemnarea autorităților de omologare și comisia poate să participe prin uh, propriile sale um, omologări. Prea lung, spune la Poate că și întrebarea a fost. Acum, domnul Gerbrandi. Mulțumesc, domnul președinte, voi fi foarte succint. O să revin la regulamentul privind omologările de tip din 2008. În întrebarea anterioară pe care am adresat-o eu, m-am referit la nevoia ca producătorii să le ofere autorităților de omologare informații cu privire la EGR. Și răspunsul a fost că ar trebui să adresez această întrebare autorităților de omologare, nu comisie, dar tot în uh, acest regulament, la articolul 3, se spune la solicitarea comisiei, autoritățile de omologare vor furniza informații cu privire la performanța uh, noxelor după uh, utilizarea sistemelor rege la temperaturi scăzute. Bănuiesc că acest, această dispoziție nu e degeaba în acest regulament, trebuie să fie un motiv. Comisia, pe baza tuturor informațiilor pe care le-a primit, așa cum am citit și în The Guardian ieri, e bine, Comisia a folosit vreodată acest articol din regulamentul privind omologările de tip, regulament din 2008? La, je ne le pense pas. Je pense pas qu'on est... Nu cred, nu cred că s-a folosit această dispoziție. Ce putem face este să verificăm și să vă trimitem o confirmare a acestui răspuns, o confirmare în scris. Vă rog, spune domnul Gebandi. Următoarea mea întrebare. La răspunsul de la întrebarea 8 a spus că în 2012 Comisia a trimis scrisuri către toate statele membre sublin nevoia de a sublinia mecanismele de supraveghere a pieței și să asigure că statele membre aveau structurile și resursele necesare și așa mai departe. A existat un motiv anume pentru care s-a trimis această scrisoare? Bănesc că da, și dacă um, dacă da, ce s-a întâmplat? Au răspuns statele membre și a făcut Comisia vreun follow-up după aceea, pe baza răspunsurilor statelor membre? Motivul pentru care a fost trimis această scrisoare au fost discuțiile uh, în 15-2020, uh, pentru că au fost întrebări adresate cu privire la punerea în aplicare eficientă a dispozițiilor legate de supravegherea pieței. Scrisoarea a fost trimisă, sigur, putem să vă trimitem detaliile legate de răspunsurile obținute de la anumite state membre, care au spus care sunt dispozițiile practice pe care le-au aplicat pentru supravegherea pieței. Una dintre consecințele acestei uh, scrisori și uh, consecințele discuțiilor avute și analizei făcute au fost lucrurile pe care le-am început pentru a consolida radical textul de bază în ceea ce privește uh, omologarea de tip, um, pentru că s-a constatat că textul nu corespundea nevoilor legate de supravegherea pieței și nu oferea informațiile legate de uh, procedura pentru protecția mediului. Domnul Isuri White. Mulțumesc, domnul președinte. Eu o să fac uh, o altfel de observație. Toată lumea vorbește de comisie, dar aș vrea da, acum și alegătorii noștri o să ne întrebe care este rolul Parlamentului European în această, în această procedură. Și îl avem și pe președintele Schulz, care a fost unul dintre factorii care au declanșat um, constituirea acestei um, comisii. Dar ce declarație a dat el în um, anii anterior? Nu mi-aduc aminte niciun fel de intervenție sau vreo atragere atenție Parlamentului European cu privire la aceste lucruri. Poate că cineva poate să mă lumineze aici. Dar nu o să vă întreb dumneavoastră uh, cu privire la activitățile politice ale domnului uh, Schulz, dar dacă dumneavoastră ar fi fost um, avertizați de către Parlamentul European în cadrul raportului CARS 2020, uh, dacă, dacă au fost întrebări din partea Parlamentului European, înscris sau oral cu privire la această chestiune și dacă um, Parlamentul European a fost invitat la reuniunea CARS 21, una de nivel înalt produs, propusă de uh, comisarul Tajani și a refuzat. Vă aduceți aminte care au fost motivele invocate de Parlamentul European atunci? Mulțumesc! Cred că Parlamentul trebuie să știe mai bine motivele pentru care Parlamentul n-a considerat că uh, e necesar să participe la acest uh, exercițiu CARS 2020. Um, în plus, mm, a fost o comunicare care a fost uh, din partea Comisiei transmisă către Parlament și care a făcut obiectul mai multor discuții și a dus la o rezoluție. Erau probleme care se refereau la strategia în ceea ce privește emisiile uh, și măsurarea lor în condiții reale și strategia în materie de supraveghere a pieței. Acestea s-au um, men menționat în comunicarea comisiei și au fost dezbătute când s-a discutat rezoluția respectivă. Cam atât pot să vă spun acum. fără microfon. Cada comparecencia surgen nuevos indicios. La fiecare audiere apar noi indicii cu privire la nivelul Um, de cunoștințele autorităților naționale și lipsa de uh, inițiativa Comisiei Europene. Și aici aș vrea să adresez uh, trei întrebări. S-a evidențiat în cadrul acestei audieri că atunci când urma să se uh, implementeze RD-ul, existau trei categorii de state care unele cereau mai multă viteză, Danemarca, de exemplu, altele cereau mai mult timp și altele erau o a treia categorie care puneau și mai multe probleme. Cine erau aceste state? this is the type of information that can... E un tip de informație care poate să fie tradus de către comisie, acestei comisii, în temeiul regii, um, regulilor privind confidențialitatea. Mulțumesc, dar nu cred că trebuie să existe confidențialitate aici. Când uh, ne-ați spus că erau unii mai dirigenți și apoi mai erau cei din Sud care cerau mai mult timp și mai era încă o categorie, dar a trebuit să știm și noi asta, cine era în acea a treia categorie. Și încă un lucru. În um, reuniunile Comitetului Tehnic, niciodată vreun stat membru nu a atras atenția cu privire la mecanismele de manipulare, dispozitivele de manipulare care se utilizau de către anumiți producători? A ma connaissance, jamais. Din câte știu eu, nu niciodată. pune la dispoziție... Ați putea să ne puneți uh, uh, la dispoziția acestui, uh, acestei comisii procesele verbale ale Comitetului Tehnic? Asta am spus în, în răspunsul anterior. Faptul că în limitele acordului de confidențialitate care este acum discutat de către Comisie și uh, Comisia de Anchetă, vă vom transmite acest lucru. Doamna președinte, aceste documente vor fi disponibile ori în, uh, cam, în uh, sala de lectură confidențială, ori uh, în general. În această după-amiază avem reuniunea coordonatorilor și după aceea vă vom comunica modul în care vom trata această chestiune. În uh, întrebările, am avut două întrebări înainte și acum am una legată de acesta. Deci v-am întrebat care au fost uh, statele care v-au pus probleme. Nu mi-ați spus. Apoi, dacă se știa în cadrul uh, Comitetului Tehnic, nu mi-ați răspuns. Și acum, a treia, este surprinzător că la 10 zile după scandal, totul s-a întâmplat așa de repede și s-a pus uh, um, în aplicare RD-ul. Mi se pare uh, foarte ciudat, mai ales în contextul întrebărilor anterioare. Aceasta era o încheiere. Doamna Deli. V-am ascultat încă de la început și e un lucru care mi-e clar. Deci spuneți că ați avut bănuieli cu privire la utilizarea unor software uh, frauduloase înainte de izbucnirea scandalului și apoi ați spus că n-ați avut niciun exemplu concret, niciun vehicul uh, în vizor, dar ce să înțelegem din uh, rezumatul atelierului dumneavoastră din noiembrie 2010 cu privire la viitoarea legislație în, în acest domeniu și în care se spune clar pentru că în cadrul testelor uh, uh, la temperaturi scăzute au ieșit discrepanțe foarte mari și vă puneți problema chiar în cadrul acestei reuniuni dacă nu cumva se poate nu vorbi despre invalidare, despre manipulare. Și apoi ce s-a întâmplat cu vehiculul respectiv, cel pe care l-ați testat atunci? Ați contactat uh, producătorul, uh, uh, autoritățile naționale pentru a ști cum putea să înregistreze acel vehicul astfel de discrepanțe. Ce ați făcut în acest sens? Uh, Mulțumesc pentru întrebare. Acesta este primul răspuns pe care l-am dat la întâlnire. Vehiculul respectiv pe care l-ați menționat și care a fost menționat și în articolul The Guardian ieri, a fost testat de către Centrul Comun de Cercetare. Era un autovehicul pe benzină și a dat uh, performanțe slabe la testele de noxe. Era un uh, test de tip 6 cu pornire la rece, lucru care este mm, normal pentru un astfel de motor. Era un, chiar la excepțiile uh, de la dispozitivele de manipulare. Încă un comentariu pe care vreau să-l mai fac referitor la prima dumneavoastră uh, afirmație că a trebuit un scandal ca să venim cu legislația. Nu, n-am avut nevoie. Lucrările privind RDU-ul au um, început înainte. Am adoptat pachetul RD2 în octombrie, după dezvăluire legate de Volkswagen. Am venit cu cadrul atunci, dar lucrările pe acel pachet um, era un curs de multă vreme. Nu scandalul ne-a făcut să începem, ci din contra am început cu mult uh, timp înainte. Mulțumesc! Spuneți că ați început lucrările, dar mai devreme ați spus un lucru destul de scandalos. Ați vorbit despre software-ul acesta, despre dispozitivele de manipulare. La vremea respectivă nu era prioritatea noastră, ceea ce e destul de ciudat, nu? dacă ne uităm mai ales la legislația din 2007 până acum, înseamnă că 10 ani de zile nu s-a aplicat și consecințele sunt directe asupra sănătății oamenilor și asupra drepturilor consumatorilor. Și timp de 10 ani acum, ce am spuneți că ne-a luat ceva timp, dar ce înseamnă? De ce nu a mers? De ce o legislație adoptată în 2007 nu a fost aplicată? De ce? Asta este cu adevărat întrebarea sunteți în calitate de, com- de comisie gardianul aplicării uh, legislației. Cred că vă pot explica relativ simplu. Utilizarea acestor software de manipulare era interzisă, deci s-au luat măsuri. Apoi, exista un risc, am spus mereu că exista un risc să existe aceste acest tip de software, dar nu existau cazuri demonstrate de utilizare. Eforturile, așadar, le-am concentrat pe ce era important, pe dezvoltarea unor teste mai credibile, în măsura în care utilizarea acestui tip de software nu se confirmase și așa am considerat noi că se rezolvă problema prin mijloace structurale. Doamna Costinger. Ia, fiind Vă mulțumesc. O să mă alătur și eu colegilor puțin frustrați. O să încerc cu toate acestea să încerc să înțeleg modul în care ați uh, lucrat. Ați oferit un răspuns uh, anterior referitor la o mai bună punere în uh, aplicare a normelor legislative, un sistem mai bun de controlare a dispozitivelor, dispozitivelor de invalidare sau ați spus că sunteți convinși că în Europa este posibil o, în același cadru, este posibil în același cadru legislativ ca în și Statele Unite ale, ale Americii. Însă există diferite documente din partea unor organizații internaționale care ne atrag atenția că normele sunt mai stricte în Statele Unite ale Americii decât în Europa. Mă întreb, cineva din Comisia Europeană citește asemenea uh, documente, asemenea studii sau uh, Um, nu considerați că este nevoie să se facă vreo comparație între Europa și Statele Unite ale Americii? Uh, as we mentioned earlier... Așa cum am spus și mai devreme, sunt chestiuni de definire. Nu, în legislație nu sunt mari diferențe între Europa și Statele Unite. Cele două diferențe pe care le-am văzut a fost faptul că producătorii a trebuit să-și declare strategia de control a emisiilor în Statele Unite și nu în Europeană. Nu în aceeași măsură. Și în al doilea rând, supravegherea pieței în Statele Unite e mai armonizată decât în Uniunea Europeană și ce vrem să facem din acest punct de vedere este să consolidăm măsurile în acest domeniu. Colega mea poate să completeze. Da, aș mai spune un lucru. Sistemul Statelor Unite este robust, dar trebuie să reținem că deși acesta a fost pus în aplicare uh, de multă vreme nu EPA a descoperit aceste um, uh, dispozitive de manipulare. Încă n-a descoperit despre ce fel de dispozitive este vorba. Asta înseamnă că e nevoie de timp, discutăm aceste lucruri cu um, uh, uh, producătorii de peste un an, activitatea este în curs încă. Deci, îi luăm ca exemplu, dar trebuie să înțelegem că pot să apară deficiențe în orice sistem, indiferent cât de bine arată la primă vedere. Bine, atunci poate aș avea o a doua întrebare. Am, exam- am citit acest lucru înainte. Au fost adresate mai multe întrebări parlamentare pe acest subiect, momentul în care au apărut uh, prim, pentru prima dată aceste suspiciuni, care este cum tratați uh, întrebările parlamentare? Sunt uh, tratate cu superficialitate? sunt tratate cu toată seriozitatea sau se oferă un răspuns standard? Sau nu puteți să-mi răspundeți la această întrebare și acest lucru este posibil? Evident, le, le, le... Bineînțeles. Întrebările adresate de Parlament sunt atât cu mare atenție. Dacă existau indicații legate de ceva, sigur am fi făcut uh, un fel de monitorizare. Dar acum, dacă e vorba de preocupări vagi, ne uităm, dar acum mai depinde și de întrebarea adresată sau de afirmația făcută. Asta determină tratamentul pe care îl acordă comisia. Domnul Henk. Um, very, a few very quick questions. Câteva întrebări foarte pe scurt. În primul rând, când ați luat la conștiință faptul că în Statele Unite încă din în 1998 a, a fost uh, o astfel de situație. Era vorba de un producător de camioane. Just about. La, aussitôt que le... De îndată ce s-a întâmplat incidentul în Statele Unite, iar consecințele au fost tocmai introducerea interzicerii dispozitivelor uh, de manipulare în um, regulamentul uh, din 98. Um, Am spus deja că definiția software-ului este în regulă, dar punerea în aplicare nu. Asta dacă v-am înțeles eu bine. Întrebarea mea este în lumina faptului că acum Opel și Fiat sunt uh, acuzate că au folosit, um, să zicem, o interpretare generoasă. Nu înseamnă că ar trebui să avem o definiție mai precisă, mai clară. De exemplu, când ne referim la intervalul de temperaturi. Repet, legislația este clară Poate că e nevoie de o armonizare interpretată a acesteia și Comisia este dispusă, bineînțeles, să contribuie la acest exercițiu prin orientări, dacă este nevoie, dar spuneam și mai devreme, informațiile detaliate nu sunt, nu ne sunt uh, accesibile și ne trebuie informații cu privire la ce arată testele pentru a putea să venim cu orientări bazate pe realitate și asta, bineînțeles, suntem dispuși să facem, dar nu putem să facem așa uh, fără să avem nimic în față. Asta e problema. Fără microfon. Probabil că între timp ați auzit ce s-a întâmplat în Japonia cu Suzuki și Mitsubishi și ce se dezvăluie acolo, că există mai multe modalități de manipulare a testelor nu se poate face numai prin software, ci și prin hardware. De exemplu, se trimit mașini mai ușoare și nu mai departe. Ați ajuns la concluzia cumva că poate ar trebui, ar trebui să votați și la alte deficiențe pe care trebuie să le corectați? Testele RTE, așa cum sunt um, conceputele în legislație, reprezintă cea mai bună uh, metodă de a preîntâmpina instalarea unor astfel de dispozitive de manipulare. Vă dați seama că aici este singurul loc din lume în care se folosesc teste uh, RD pentru a se elimina um, posibile neregularități. Nici măcar în Statele Unite nu se folosesc uh, teste PEMS, se folosesc teste în laborator, dar nu PEMS, deci doar în Europa se folosesc astfel de metode. În plus, acum ne aflăm în fază de monitorizare. O să vedem după primul an uh, cum um, operează, cum se desfășoară TENS, care sunt rezultatele și apoi o să vedem dacă se aplică normele. Dacă apar evenimente care ne sunt uh, aduse um, în atenție despre lucruri care ar trebui să fie îmbunătățite, sigur că o să facem. E un proces uh, continuu, nu o să ne oprim pur și simplu la ARD să spunem că cu asta am acoperit totul. Mulțumesc, doamna In ihrer Antwort auf în răspunsul la întrebarea 10, precizați faptul că, în mod repetat, Comisia a cerut statelor membre să uh, ofere un acces complet la rezultatele anchetelor, uh, testelor naționale privind, uh, printre altele, și emisiile. Și aș dori să știu care sunt motivele Franței, Germaniei și Regatului Unit de a nu oferi acest acces și care a fost uh, reacția Comisiei în urma acestui refuz. Ați amintit uh, de la bun început că fără toate aceste informații este foarte greu să vă desfășurați activitatea. Yeah, I mean, uh, whether there's a... Dacă a existat o în grad de reluctanță sau nu, nu putem vorbi despre un uh, refuz. Doamna comisar a trimis această scrisoare, a repetat cererea pe data de 7 iunie și uh, va trebui să vedem cum se va răspunde acestei ultime cereri. Acesta fiind spus, aș dori să subliniez cele spuse la începutul audierii, și anume, atâta vreme cât nu vom uh, primi uh, informațiile respective, nu, put, nu vom putea fi de acord sau în dezacord cu concluziile acestor teste. Ce înseamnă acest lucru? Toate posibilitățile uh, sunt deschise? Veți face ceva în mod concret? Dacă informațiile respective nu vă vor uh, surveni? Nu aș dori să intru în detalii acum, însă Comisia va fi nevoită să examineze care sunt uh, pașii ulterior necesari. Atunci aș avea o a doua întrebare în răspunsul înscris la întrebarea 5 privind uh, computerele de bord. Atrageți atenția asupra faptului că informațiile folosite de aceste echipamente instalate la bord nu sunt tratate în mod uh, sistematic. În Statele Unite ale Americii aceste informații trebuie să fie transmise în mod automat autorităților. De ce Considerați că au fost uh, alese două abordări uh, diferite între Uniunea Europeană și SUA și uh, nu considerați că, ar, uh, că aceste informații ar avea o plus valoare? Vă mulțumesc pentru, pentru această întrebare. Nu știu uh, de ce există această diferență în cadrul de, de reglementare în SUA și UE. Într-adevăr, în acest moment, producătorii și autoritățile de omologare de tip colectează aceste informații, deci am putea avea acces la ele, însă se pune întrebarea care sunt uh, informațiile utile pentru Comisia Europeană, pentru că nu toate informațiile indică probleme legate de sistemele de reducere a emisiilor. În acest moment ne, ne uh, uh, reflectăm la posibilitatea îmbunătățirii acestor reguli și este un proces în desfășurare. Mulțumesc, domnul Șulță! Vă mulțumesc. Am ascultat cu mare atenție. Au fost, v-au fost adresate câteva întrebări care, din punctul meu de vedere, ar trebui uh, puse din nou pentru că nu m-a mulțumit uh, răspunsul primit. Eu nu sunt jurist, sunt inginer și de fiecare dată am o, am o problemă cu formulări neclare. Drept urmare, aș reveni asupra unei teme, uh, ciclul de testare, noul ciclu de uh, testare european, S-a spus de mai multe ori că acesta nu reflectă realitatea, însă în regulamentul 715 din 2007, articolul 5 alineatul 1, se precizează faptul că emisiile, emisiile trebuie să reflecte condusul, uh, funcționarea normală a unui autoturism. Nu înțeleg, acest, uh, această funcționare normală este definită uh, mai în detaliu sau nu? Cum înțelegeți dumneavoastră acest concept, funcționarea normală a unui vehicul? Uh, you're right that the... Aveți aveți dreptate că această noțiune a condițiilor normale de funcționare nu este definită în legislație. Ele se referă la totalitatea posibilităților de condus în lumea reală. Tocmai de aceea am, am, am introdus uh, intermediari factori de, de conformitate care să reflectă condițiile reale de condus. Însă, după cum am explicat deja, legislația privind norma Euro 5 Mandatează Comisia Europeană pentru a adopta metode de, te- de testare și metodele de testare adoptate atunci erau uh, în condiții de laborator. Schimbăm această abordare, am adoptat uh, ciclul de testare RDE. La momentul, uh, în momentul în care uh, adoptasem uh, teste de laborator, acestea respectau uh, normele legislative. Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră, care nu este în totalitate satisfăcător. Pe mine nu mă interesează perioada viitoare, ci momentul respectiv din, din trecut. Și aș avea o a doua, o a doua întrebare, tot de natură tehnică. Cum, care consider, cum uh, evaluați uh, competențele tehnice ale com- reprezentanților Comisiei Tehnice, Comisiei Europene, pentru că plec de la premisa că nu sunt sigur dacă ați reușit să țineți pasul cu competențele tehnice ale reprezentanților sectorului industrial. Noi avem încredere în competențele tehnice ale, ale colegilor noștri de la Direcția Generală GRO, de la Direcția Generală Climat și așa mai departe. Uh, acesta fiind spusă, recurgem și la expertiză uh, externă din partea statelor membre, din partea uh, lumii științifice, din partea unor institute de cercetare, din partea unor ONG, diferitelor ONG-uri. Deci ne bazăm pe expertiză internă și pe expertiză uh, externă pentru a obține toate uh, informațiile posibile de care avem nevoie. Domnul Carins. Vă mulțumesc foarte mult. Din răspunsurile anterioare am, am înțeles sau nu sunteți dispuși să admiteți că au existat uh, obstrucțiuni din partea statelor membre, din partea, din partea Parlamentului, că a durat foarte mult timp până când au funcționat aceste, aceste teste. Însă eu am o întrebare uh, legată de uh, răspundere. Uh, în Uniunea Sovietică se știa că sistemul nu este uh, eficace și când se construia un, uh, un uh, pod, inginerii făceau anumite calcule legate de statistică și apoi de, de statică, cum să reziste podul, podul respectiv. Dar apoi când podurile erau construite, era, era construit, dar lumea fura, fura material și se testa pur și simplu cu camioane încărcate care treceau peste podurile respective. Dacă nu se prăbușau, era totul bine. Am citit despre am citit un uh, studiu despre uh, fabrici uh, din nordul Europei, unde directorii fabricilor respective beau din apa Um, reziduală produsă de fabrici respectivă pentru a dovedi că aceasta nu este poluată. Și mă întreb cine va respira gazele de eșapament pentru a demonstra că ele sunt curate. Testele introduse sunt considerate de Comisia Europeană și de cele 28 de state membre ca fiind potrivite și reflect, că reflectă condițiile de, de condus uh, în viața reală și există și posibilitatea consultării cu părțile implicate pentru a vedea dacă declarațiile, uh, măsurile, măsurile întreprinse de către, de către producători reflectă declarațiile făcute de aceștia. Pentru a continua ideea atunci, toată lumea afirmă că aceste teste ar fi adecvate, însă cum putem verifica dacă într-adevăr sunt adecvate? Pentru că acum este doar o afirmație teoretică. Încă nu se efectuează aceste teste. Ce trebuie să schimbăm în sistem pentru a, ne, pentru a avea din nou încredere în el? Aceste teste au fost introduse din motive de monitorizare de la începutul acestui an. Deci ele uh, sunt efectuate înainte de a deveni uh, obligatorii în anul 2017. Din motive de monitorizare, ele sunt uh, efectuate deja pentru a verifica dacă funcționează și apoi va urma și o etapă ulterioară, pentru că, după cum știți, din 2017 există o clauză privind uh, revizuirea factorilor de, de conformitate pentru a vedea dacă acești factori pot fi reduși și sperăm că vor putea fi reduși și mai mult. Deci procesul de monitorizare și de îmbunătățire acestor teste um, există deja. Madame Bonefa. Și în final, doamna Bonefa. Sorry, Claude, sorry, Claude, but everybody exceeded the time and we are at... Suntem la sfârșitul reuniunii, îmi pare foarte rău. Fără microfon, domnul Turmes. Îmi pare rău, nu așa funcționează. Dacă aș fi avut timp, nu era nicio problemă, dar așa nu avem timp. Fără microfon, vorbitorul. Vreau să pun această întrebare. Doamna Bânfoa, vă rog. În anexa 1, care a fost trimisă de către comisie la pagina cu privire la boundary conditions, condițiile limite, dumneavoastră ați prezentat uh, elementele la care nu ați cedat. Însă nu este adevărat că aceea v-a cerut să ridicați de la 15-30 de km la 15-40 de km la oră. Și sunt alte puncte la care ați cedat la aceea plecările la rece, nu sunt incluse testele la viteză înaltă, incluzând mașinile de sport, apoi pornirile de după 3 minute de oprire sau cele 3, primele 3 minute după o ore plecare la rece sau comportamentul pe autostradă față de zonele urbane. Deci aș vrea să știu care au fost elementele care au fost introduse la cererea industriei automobile și care a fost justificarea, pentru că dumneavoastră vorbiți despre aceste justificări și vreau să știu ce indicații v-au dat experții. Si c'est nécessaire, on peut compléter les... Dacă este nevoie, vom completa um, toate aceste anexe și vom relua discuția pe anumite puncte, așa cum um, s-a cerut, însă după aceea trebuie să vedem în ce măsură votul s-a, consti- uh, verificat în TCMV. Deci acum trebuie să vedem și că noi trebuie să acționăm nu pentru ca să satisfacem unul sau alt reprezentant industrial. Dacă este necesar, la fiecare din uh, informațiile pe care ați menționat dumneavoastră, putem să căutăm să vă răspundem concret pentru a vedea care au fost uh, cauzele care au dus la acțiunile serviciilor comisiei, uh, și uh, cum s-a putut proceda pentru ca să găsim un acord la TCMV. Un răspuns, măcar un răspuns despre de ce schimbați uh, această limită de viteză, un exemplu tehnic, de ce retrageți propunerea de a face teste de înaltă viteză? Deci, măcar la aceste două întrebări, dacă puteți să-mi dați răspuns. Eu vreau să mă refer la unul din cazurile la care, pe care le-ați menționat, la plecările la rece și nu la înaltă viteză, pentru că ați spus că lipsește acesta, pentru ca să înțelegeți procesul. Noi vrem să includem plecările la rece în al treilea pachet. E parte din noua legislație, însă motivul pentru care nu am putut să o facem până acum la primul pachet a fost pentru că trebuia elaborată o metodă um, la plecările la rece și la, și la echilibrarea cu restul uh, tra, traseului. Deci uh, am avut de ales să legiferăm asupra subiectului și va fi parte din al treilea pachet. Și în ceea ce privește elementele următoare, vă vom transmite răspunsul în scris. Mulțumesc! Domnule Tormes, trebuie să înțelegeți că eu gestionez timpul pentru că oamenii sunt pe listă și trebuie să le dau cuvântul. Acum aveți un minut ca să puneți o întrebare și să primiți un răspuns. În total. La punctul 11, grupul există de uh, avem propuneri. De ce mai pierdem 2-3 uh, ani în, uh, cu obstrucționare din, punctea, din partea industriei automobile? Alternativele pe care le propune industria uh, sunt uh, considerate de către dumneavoastră ca manipularea ciclului de testare. Răspuns. Uh, detaliile acestor uh, aspecte se găsesc în 2011, 2012, 2013. Deci detaliile acestor uh, analize se găsesc în raportul din 2013. Diferite, diferitele mm, activități tehnice sunt justificate acolo, nu vreau să mă justific dacă am lucrat destul de repede sau nu. Ceea ce pot să vă spun e că toate detaliile activităților din acești ani puteți să le regăsiți acolo. Septembrie 2013, stabilirea unui Task Force, Data Evaluation Task Force. Vreau să știu dacă acest Task Force uh, unde a ajuns. A fost uh, stabilit în 2013, trebuie să termină în 2014. Unde a ajuns acest Task Force? Mai există? Aveam un acord, un minut, aș vrea să încheiem acum reuniunea de astăzi. Claude, o să mai discutăm cu comisia. Eu uh, nu cred că primim nimic de la comisie, îmi pare rău. Această co uh, comisie acoperă mismanagementul comisiei anterioare, de fapt. Bun. Dincolo de frustrarea pe care puteți să o simțiți la deputați, la unii deputați, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit. Vreau să mulțumesc uh, tuturor deputaților din această comisie pentru că au uh, vrut o discuție foarte profundă asupra subiectelor. Va trebui să discutăm despre multe chestiuni uh, pe viitor. Vă rog frumos să transmiteți mai departe uh, Um, responsabililor politici în cadrul comisiei, superiorilor dumneavoastră ierarhici, uh, faptul că nu suntem mulțumiți de colaborarea pe aceste documente și că e nevoie de o pregătire foarte bună pentru reuniunile care urmează. Vă mulțumesc oricum foarte mult pentru că ați venit.